Okay, friends, uh, we won't be that many. Dragi prieteni, astăzi nu vom fi foarte numeroși, așa că v-aș propune să fim eficienți, să parcurgem ordinea de zi, așa cum am prevăzut. Putem adopta ordinea de zi cu următoarele modificări. Două puncte, punctele 6 și 8, punctul 6 în legătură cu aplicarea EDF și celelalte în legătură cu CETA vor fi amânate. Se vor vota pe 8 decembrie. Deci nu vom vota deloc la această ședință. Interpretarea e disponibilă în toate limbile, cu excepția est limbei estoniene. Aveți uh, croata și uh, irlandeza nu sunt disponibile. Uh, Estona e disponibilă pasiv. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de acordarea regilor, reglementărilor și prevederilor din statele membre în ceea ce privește condițiile de accesibilitate pentru produse și servicii. pentru ca dezbaterea de azi să fie accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Avem interpretare uh, în uh, limbajul semnelor și uh, speech to text. Voi da cuvântul voi da cuvântul uh, raportorilor. Comisia Amplă are competență exclusivă în legătură cu anumite articole și unele considerente, dar o mare parte a raportului este de competență comună IMCO și EMPLO. Restul anexei 1 va fi discutată, va fi uh, de competență comună IMCO, EMPLO și TRAN. Voi da acum cuvântul domnului Adam Coșa, care ne va prezenta acest raport și ne va explica de ce această directivă poate ameliora funcționarea pieței interne, înlăturând barierele legate de diferențe între legislațiile naționale prin armonizarea condițiilor de accesibilitate pentru o listă de produse și servicii. Vă rog, domnule Coșa, aveți cuvântul. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ahogy felolvasta ezt a hosszú címet... Mulțumesc. Ați citit titlul acestui proiect de directivă. Deja titlul arată că e vorba de o chestiune foarte tehnică. Comisia noastră ă, a avut o sarcină dificilă. Voi prezenta pe scurt punctele cele mai importante. Am avut mai multe consultări în trecut, am avut și audiere cu experții și am discutat uh, aceste aspecte de foarte multe ori deja. Aș dori să subliniez următoarele lucruri. E vorba de o propunere legislativă mai veche de 5 ani și mulți colegi din Comisia Europeană se ocupă de accesibilitate de mult. Există o convenție ONU privind accesibilitatea și Uniunea Europeană a ratificat această convenție. E vorba de aspecte de ordin legislativ care sunt reglementate prin regulamente. Deci, poate apărea o contradicție între diferitele reglementări, de aceea noi trebuie să încercăm în primul rând să eliminăm contradicțiile între regulile aplicabile. Așa cum am spus, este un dosar foarte tehnic. Dacă bine am numărat, am primit 200, vreo 230 de amendamente. Acest dosar tehnic nu poate fi uh, abordat decât într-un simbol fel și anume în mod constructiv, în spiritul cooperării. Trebuie să încercăm cu toții să facem eforturi să ameliorăm textul. Eu sunt gata să-mi uh, retrag amendamentele dacă reușim să ne punem de acord cu raportorii din umbră ca să ajungem la un rezultat mai bun. A doua problemă pe care am identificat-o este faptul că dacă ținem cont de procedura legislativă și având în vedere că avem procedura trilogurilor, oratorul reia și întreabă dacă e vreo problemă cu interpretarea. Deci, reiau. Având în vedere procedura trilogurilor, uh, doar um, acest text nu poate intra în vigoare decât după 2019 și nu se poate ști dinainte care, vor fi, uh, care va fi evoluția tehnologiei între timp. Deci, trebuie să adoptăm reguli flexibile care să se poată adapta inovațiilor tehnologice care pot apărea între timp. Un al treilea aspect pe care doresc să-l subliniez este legătura dintre acest text și pachetul um, privind serviciile în domeniul audiovizual, um, la care lucrăm de asemenea la nivel legislativ în momentul de față. Cele două uh, aspecte sunt legate, dar, din păcate, nu lucrăm în mod suficient de coordonat între cele două dosare. Încercăm să găsim soluții și de alte tipuri, prin alte modalități, de exemplu, prin intermediul intergrupului, care se ocupă de ambele dosare. Încercăm de deci să le coordonăm. Aș dori să abordez acum câteva aspecte specifice. În ceea ce privește marca CE, doresc să subliniez faptul că e important să găsim o soluție care să nu frâneze dezvoltarea produselor inovante și care în același timp să garanteze că din ce în ce mai multe persoane cu dizabilități să aibă acces la aceste produse. Este primordial să garantăm inovarea, să permitem inovarea în toate cazurile. Important de asemenea să evităm excluderea anumitor persoane din societate dacă adoptăm reguli prea restrictive, mă întreb dacă nu am frâna în vreun fel inovarea. Cred că soluțiile prea restrictive ar risca să pună în pericol inovarea, deci cred că trebuie să separăm cele două aspecte, inovarea pe de o parte și accesibilitatea uh, oferită persoanelor uh, cu dizabilități pe de altă parte. E important ca orice produs să fie accesibil uh, tuturor membrilor societății. E important, deci, să studiem cu atenție problemele pentru a găsi cea mai bună soluție. Am uh, anumite probleme legate de conceptele folosite în text. Am depus mai multe amendamente la definiții. Trebuie să se facă o distinție între folosirea la scară industrială și folosirea a, poster- a posteriorii pentru că responsabilitățile sunt diferite. Pe de o parte e vorba de responsabilitatea producătorului, pe de altă parte e vorba de responsabilitatea operatorilor. Deci, trebuie să se definească cele două tipuri de responsabilități. Cred că trebuie să definim performanțele funcționale necesare, deci trebuie să existe condiții pe care trebuie să le transmitem producătorilor. Deci să spunem în ce domenii trebuie să fie accesibile produsele respective, dar nu trebuie noi să hotărâm în ce fel trebuie făcute accesibile produsele respective, pentru că amendamentele pe care le depunem noi acum riscă să expire peste 2 ani din cauza faptului că tehnologia va fi evoluat. E important de asemenea să găsim o soluție în ceea ce privește examinarea, testarea produselor și serviciilor. în ceea ce privește testarea capacității noilor produse și uh, sunt gata să lucrăm împreună la acest amendament. E important de asemenea ca regulile privind produsele și serviciile să Um, fie potrivite uh, și să nu fie condiții prea greu de respectat de către producători. De asemenea, trebuie să favorizăm incluziunea persoanelor vizate în uh, munca pregătitoare, munca legislativă pregătitoare și, ultima observație, este foarte important ca fiecare produs să fie accesibil tuturor tuturor grupurilor din societate, orice produs, orice serviciu existent sau nou trebuie să fie accesibil în mod universal. Este important ca producătorul să ofere uh, un descriptiv clar al produselor și uh, serviciilor respective pentru ca fiecare grup să cunoască capacitatea de accesibilitate a acestor noi produse și servicii. De exemplu, în ceea ce privește medicamentele destinate persoanelor nevăzătoare, de exemplu, este important ca pe internet aceste persoane să aibă acces la informațiile privind medicamentele respective. În același fel, este foarte important ca informațiile să fie disponibile tuturor utilizatorilor posibili. Textul e de 100 de pagini. Am depus și eu multe amendamente și mai am încă amendamente pe care încă nu le-am depus, dar pe care aș dori să le negociez cu raportorul din umbră, să cădem de acord, să găsim soluții comune. Există anumite aspecte nerezolvate. Nu sunt magi- magician, trebuie să facem eforturi cu toții împreună și, așa cum a spus doamna președinte, sunt și alte comisii competente pe fond, deci va fi un proces legislativ foarte complex și uh, voi lucra, bineînțeles, voi coopera cu colegii la acest text. Mulțumesc! Thank you, Mr. Co Vă mulțumesc, domnule Coșa. Raportorul din umbră de la S și D este doamna Blinkeviciute, dar nu e prezentă și m-a rugat pe mine să citesc uh, o contribuție scrisă pe care mi-a transmis-o cu prima sa reacție și își cere scuze pentru absență. Doamna Bincheviciu, te mulțumesc de raportorului, domnului Coșa, pentru acest aviz foarte elaborat în legătură cu proiectul de directivă, dar Având în vedere că avizul a fost disponibil doar săptămâna trecută și având în vedere că s-au depus peste 200 de amendamente, doamna Bincheficiute nu poate să prezinte acum o reacție detaliată la propunerile raportorului. Doamna Brinchevișute, în general, consideră că propunerea comisiei e binevenită și uh, o așteptam de mult. Este uh, un act legislativ uh, care va schimba viețile a milioane de oameni cu dizabilități, a persoanelor în vârstă și a altor utilizatori din Europa, permițându-le, oferindu-le acces la bunuri și servicii pe picior de egalitate cu alți utilizatori. Nu trebuie să uităm că actul privind accesibilitatea și doamna de subliniază acest lucru, nu are obiectivul uh, de a fi doar în avantajul persoanelor cu dizabilități, ci, ci și în general în avantajul persoanelor mai în vârstă, care vor fi din ce în ce mai numeroase în următorii ani. O observație generală în legătură cu domeniul de aplicare a directivei este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că, atunci când lucrăm la această propunere de directivă, că domeniul de aplicare se extinde suficient pentru a acoperi toate domeniile în care uh, piața este fragmentată sau poate deveni fragmentată. Trebuie să ne asigurăm că mediul uh, pentru produsele și serviciile provizor, pentru oferirea de bunuri și servicii este adaptat. Dacă nu, domeniul de aplicare limitat propus deocamdată de comisie ar duce la situația în care doar o parte dintre servicii vor fi accesibile și altă parte din servicii nu vor fi accesibile. Astfel, ă, serviciul în totalitatea sa va fi inaccesibil. În încheiere, doamna Brincheviciute este de acord cu argumentul Formului European pentru Dizabilități că uh, oferirea accesibilității nu este o piedică, așa cum spun uneori întreprinderile, ci este o modalitate de a înlătura barierele în societate și o precondiție uh, pentru a permite oamenilor să se bucure de, de drepturile lor fundamentale, cum ar fi accesul la locul de muncă, la educație, la servicii publice, libera circulație și așa mai departe. Deci, accesibilitatea are avantaje pentru toți europenii, inclusiv pentru întreprinderile vizionare, și întreprinderile care au o responsabilitate socială sau cred în responsabilitatea socială și doamna Binicheviciute um, este înrăbdătoare să lucreze în continuare la acest act legislativ cu raportorul și ceilalți raportori din umbră. Uh, uh, Aceasta a fost contribuția doamnei Bincheviciute, raportor din umbră de la SCD. Și acum dau cuvântul următorului raportor din umbră, doamna Helga Stevens. Vă rog. Hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter en collega's. Eerst en vooral... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori mai întâi să mulțumesc colegului nostru Adam Coșa pentru eforturile enorme făcute mm, pentru a elabora acest raport, uh, legislația privind accesibilitatea este unul dintre cele mai importante pro proiecte legislative. Uniunea Europeană a ratificat Convenția privind accesibilitatea și această convenție are obiectivul uh, ca bunurile și serviciile să fie accesibile tuturor, precum și infrastructurile. Sunt uh, de acord cu cele spuse domnul Coșa în legătură cu legislația pe care o pregătim. Nu trebuie să ne limităm doar la persoanele cu dizabilități. Proces, este un proces legislativ uh, pentru accesibilitate, nu este uh, un proces legislativ doar pentru persoanele cu mobilitate redusă. Deci trebuie să fie un act legislativ în beneficiul tuturor uh, cetățenilor, nu doar acelor cu uh, disabilități. Uh, persoanele în vârstă sunt din ce în ce mai numeroase și vor câștiga din ce în ce mai multă importanță în economie. Mă bucur că am vorbit despre conceptul universal, universal design. Este un concept important pentru întreprinderi, este esențial ca aceste tehnologii să poată fi folosite de cât mai multe persoane. Dar uh, sunt uh, pentru o apropiere formală, pentru a um, lăsa cât mai mult spațiu inovării. De aceea consider că aceasta este cea mai bună modalitate de a funcționa, chiar dacă Trebuie să ne bazăm pe standardele deja existente din directiva pentru accesibilitate. Obiectivul este asigurarea accesibilității, așa cum am spus, dar nu membrii Parlamentului European trebuie să hotărască cum se oferă această accesibilitate. Proiectul legislativ uh, e recent, nu știm cum va uh, evolua tehnologia, deci trebuie să fim foarte atenți atunci când stabilim standarde, norme care riscă să expire rapid, să devină rapid învechite și care ar putea limita accesibilitatea uh, unor persoane care depind de tehnologiile respective. Trebuie să oferim accesul la tehnologiile cele mai avansate acestor persoane și eu cred că inovarea și accesibilitatea nu sunt concepte care se exclud unul pe altul. Mm, voi colabora cu plăcere cu domnul raportor. Sper că cooperarea noastră va fi constructivă și uh, va fi în avantajul tuturor cetățenilor, inclusiv în avantajul celor cu mobilitate scăzută și, bineînțeles, vom ține cont și de uh, contribuțiile ONG-urilor uh, care apără interesele persoanelor cu mobilitate redusă. Următoarea raportare din umbră este Marian Harkin. Îți cere scuze că e absentă astăzi și își va transmite comentariile direct domnului Coșa pentru că niciun coleg nu o poate înlocui astăzi that we go to Madame. Și atunci dau cuvântul doamnei Cuneva, raportor din umbră din partea GUE NGL. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Permiteți-mi să-i mulțumesc în primul rând domnului Coșa și să-l felicit pentru prezentarea proiectului de aviz. Avem foarte multe puncte în uh, comun și din punctul de vedere al, al uh, prezentării pe care a făcut-o și în Comisia pentru Petiții. Cu toții dorim să ne asigurăm că persoanele cu dizabilități vor fi ajutate pentru a avea acces la produse și că dificultățile cu care se confruntă acestea nu vor fi agravate. Nu mă refer doar la persoane cu disabilități, dar mă gândesc și la persoane în vârstă sau alte persoane care întâmpină dificultăți în viața zilnică. Avem nevoie de, tehnific- de specificațiile tehnice care să garanteze accesibilitatea produselor și serviciilor pentru aceste persoane. Este un proiect de aviz deosebit de important pentru Comisia pentru Ocupare, pentru că discută respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități și uh, faptul că permite colaborarea între oameni. Sper că prin acest uh, aviz vom putea să obținem un rezultat uh, important. Facilitarea accesului la toate aceste produse și servicii persoanelor cu dizabilități, din punctul nostru de vedere, va fi utilă pentru a crea mai multe locuri de muncă, va fi utilă producătorilor, creatorilor, celor care respectă specificațiile tehnice necesare pentru aceste produse și va fi utilă și pentru companiile care introduc pe piață aceste produse. Am depus amendamente în acest sens și sunt uh, sigură că aceste amendamente vor fi acceptate și de către raportor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Nu cred că este prezent cineva din partea grupului politic al uh, verzilor, deci dau cuvântul acum doamnei Argeia din partea FDD. Vă rog. Grazie, Presidente. E, per prima cosa volevo... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să mulțumesc colegului Cușa <clears throat> pentru acest prim schimb de opinii important pentru a pune bazele unei negocieri în interesul tuturor cetățenilor, care este mai important decât orice alte considerații. Această nouă directivă ar trebui să aibă ca principal obiectiv armonizarea legislațiilor naționale, să ajute statele membre să atingă obiectivele și angajamentele legate de ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, privind accesibilitatea produselor și serviciilor. Deci produsele și serviciile care trebuie să devină accesibile sunt de diferite natură. E poate să fie vorba de uh, site-uri web, servicii bancare, servicii de transport de pasageri, uh, pe uh, drumuri, căi ferate sau căi navigabile, deci domeniul de aplicare a directivei este foarte extins. Este important să nu se facă o confuzie între acest proiect uh, de aviz la IMCO cu ceea ce, cu activitatea colegii Stevens privind Convenția persoanelor, drepturilor persoanelor cu dizabilități. Un aviz atât de tehnic necesită din partea noastră o abordare tehnică, dar în interesul persoanelor cu disabilități și, așa cum s-a amintit, în interesele unor întregi categorii de persoane, o categorie, unei categorii foarte uh, extinsă, în care include și persoanele în vârstă, pentru că europenii îmbătrânesc. Eu nu doresc doar să adresez o critică, ci doresc și să întind mâna raportorului ca să găsim soluții împreună pe baza articolului 3 aliniatul 10, 10, acolo se spune că statele membre pot să hotărească cum adaptează mediul construit la condițiile de accesibilitate ale directivei. Dar ce înseamnă acest lucru? Pe de o parte, directiva dorește să facă produsele și serviciile accesibile, dar pe de altă parte, măsurile de luat nu sunt obligatorii pentru a asigura <clears throat> că persoanele cu dizabilități vor putea avea acces la clădiri, de exemplu, la clădirile în care se află aceste produse și servicii. Dacă mă gândesc la țara mea, situația, uh, obstacolele arhitectonice <clears throat> sunt uh, scandaloase. Deci, dacă această uh, prevedere nu este obligatorie, nu văd cum se poate rezolva problema și mă întreb care este părerea colegului Coșa în legătură cu această prevedere. Mă întreb dacă nu ar fi util sau necesar să facem această prevedere obligatorie cumva. Noi trebuie să garantăm că mediul construit în care se furnizează aceste bunuri și servicii trebuie să fie conform condițiilor de accesibilitate. Dacă nu, <laughs> vom oferi servicii accesibile în locuri neaccesibile. Eu cred că este o chestiune de importanță maximă. În Italia, ieri cetățenii au votat într-un referendum pentru a modifica Constituția și s-a observat de multe ori că principiile prevăzute în Constituții, uh, care ar trebui să apere pe toți cetățenii, se nu permit uh, însă, sau în practică accesibilitatea nu este oferită. De exemplu, dreptul la, de a vota. De, de multe ori clădirile în care se află centrele de vot nu sunt accesibile. În Italia multe școli nu sunt uh, accesibile persoanelor cu mobilitate redusă. Se votează, centrele de votare sunt de multe ori în școli, uh, dar acestea nu sunt accesibile. Eu am votat pentru raportul colegei Stevens pentru și rezultatul obținut în urma acelui vot este foarte important. Și în acest raport s-a recunoscut importanța de a proiecta um, produsele și clădirile în așa fel încât să se asigure accesibilitatea. Este fundamental însă ca aceste dispoziții să fie incluse și în raportul legislativ pe care, care va fi discutat la Comisia IMCO și Eh, poziția comisiei noastre va trebui clarificată prin intermediul avizului. Doresc să mulțumesc încă o dată colegului Coșa și celorlalți colegi raportori din umbră și sper că vom putea colabora bine. Mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Are cuvântul Joel Mala. Însă cred că domnul Martin va înlocui. Aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să îl felicit pe domnul Coșa și pe doamna Stevens, să-i felicit pentru angajamentul lor pe subiectul acesta legat de handicap. Propunerea de directivă își dorește să îmbunătățească felul în care funcționează piața internă și să elimine obstacolele în ceea ce privește libera circulație și, în fine, să ușureze incluziunea și autonomizarea tuturor cetățenilor în cadrul societății. O a, apropiere a normelor și armonizare ar constrânge, ar aduce anumite constrângeri pentru finanțele întreprinderilor și ale statelor membre și ale colectivităților locale, pentru că aici discutăm de asemenea și despre achiziții publice. Din păcate, avem impresia că această chestiune a dizabilităților este instrumentalizată în profitul pieței unice și devine un pretext pentru a accepta mai repede armonizarea și unificarea piețelor. În acest sens, Suprapunerea care există între accesibilitatea fizică și uh, accesul la un produs este, uh, duce la o confuzie inadecvată și de neînțeles. Cu atât mai mult trebuie să notăm faptul că ratificarea Convenției Națiunilor, din partea Națiunilor Unite referitor la drepturile persoanelor cu handicap de către Uniunea Europeană însăși este de altfel un fel de cal troian care dorește să impună în continuare o viziune bazată pe piața unică și o viziune federalistă a Uniunii Europene. Și în concluzie am un caz foarte concret pe care vreau să vi-l prezint și sunt încântat de faptul că doamna Moran Chartier Chestor este de față pentru a auzi acest lucru. Accesibilitatea persoanelor cu handicap. Ei bine, asta mă privește încă din data de 3 august 2016. Am fost victima unei agresiuni ceea ce face că am pierdut un ochi. Deci, sunt chior și va să trebuiască să fiu operat acum, pe durata vacanțelor de Crăciun, în așa fel încât să se încerce repararea unei nedreptăți, măcar la nivel estetic. Dar, din punct de vedere ca și deputat, am cerut să profit și eu de accesibilitatea oferită persoanelor cu handicap, articolul 30 MA S, în așa fel încât să pot merge la Strasburg și să merg și la Bruxelles, pentru că sunt în incapacitate fizică de a utiliza un autovehicol pentru a merge într-un aeroport sau într-o gară. Și ce părere aveți noastră că s-a întâmplat când am solicitat acest lucru? La o primă solicitare s-a refuzat, din partea casterlor, pentru că nu era foarte clar că eram într-adevăr chiar chiar și a trebuit să fac o a doua solicitare și să trec printr-un fel de ședință de examinare din partea președinților. Așa că ar fi foarte bine și frumos, înainte să spunem tuturor persoanelor cu handicap din întreaga Europa, uh, să vă ocupați mai întâi și de deputații pe care îi aveți în uh, propria dumneavoastră ogradă. Mulțumesc! Poate doamna Moran Chartier Dorește să reacționeze la intervenția domnului Marta? Aveți cuvântul dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi aș dori să salut munca depusă de colegul nostru, domnul Coșa, și contribuția doamnei Stevens uh, acestui subiect care îi acord foarte multă, mult interes și multă importanță și sunt întotdeauna foarte atentă la felul în care evoluează punerea în aplicare a condițiilor de acces pentru persoanele cu handicap în, în toate statele membre. Tocmai am fost uh, abordată referitor la un caz specific. Aș dori să spun că, în calitate de chestor, interlocutorul care tocmai a luat cuvântul la dinaur poate nu știe că am uh, întrunit, am reunit recent toți colegii cu handicap din uh, adunarea noastră parlamentară pentru a vedea cum anume putem să îmbunătățim condițiile oferite tuturor în funcție de handicapul fiecăruia și cu ocazia acestei audieri am uh, uh, încercat să facem o listă a tuturor îmbunătățirilor posibile. Și de altfel colegii pot să confirme acest lucru. Acum, în ceea ce privește acest caz aparte, într-adevăr, noi am primit o solicitare și răspunsul se refera la un handicap permanent, pentru că nu e vorba de același răspuns sau același tratament când e vorba de un handicap permanent sau o situație provizorie. Din câte am înțeles din partea colegului și de altfel am să rog să mă contacteze ulterior, handicapul acesta provizoriu pare să fi devenit permanent și atunci, în acest caz, trebuie să introduc o nouă solicitare pe lângă colegiul de chestori, pentru că președintele, nu mai știu exact care ședință, președinții de grupuri, președinții de comisii, nu mai știu exact care întrunire, dar decizia se ia la nivel de chestori, de colegiu de chestori. Așa că îl invit pe colegul nostru să urmeze regulile obișnuite. Mr. Fontulis, the floor. Aveți cuvântul dumneavoastră, domnule Fontulis. Uh, Aș dori să-l felicit pe domnul Coșa și pe doamna Stevens pentru munca lor, însă mă întreb cum putem să discutăm despre accesibilitatea la produse și servicii într-o Europa care nu este cu adevărat unită. Aș dori să vă spun că astăzi 85 de copii cu nevoi speciale din Grecia, inclusiv uh, propria mea fică, care suferă de sindromul Down, nu au acces la servicii uh, școlare. compania care transporta acest copil la școală are necazul deja de câteva, de câteva luni și uh, părinții trebuie să se descurce cumva. Este o situație foarte dificilă. Se fac încercări pentru inserția pe piața muncii a tinerilor, însă acești copii în acest moment nici măcar nu pot urma cursurile școlare. Și dacă guvernul elen are un surplus bugetar, cred că a venit momentul să ajute cumva aceste familii atât de sărace care nici măcar nu pot să își trimită copiii la școală. De fiecare dată când se fac uh, reduceri bugetarii în Grecia, primele victime sunt persoanele cu dizabilități. Și acum se reduce și, se reduce și mai mult uh, sprijinul financiar acordat acestor uh, familii. Vă mulțumesc, domnule Caușa. Doriți să luați din nou cuvântul pentru a încheia acest punct de pe ordine de zi? Vă rog. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégáknak az érdekes vitát. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc colegilor pentru această dezbatere foarte interesantă și nu e ca din întâmplare că am spus că e vorba de chestiuni complexe și tehnice. E foarte greu să înțelegem absolut tot, chiar și mie mi-a trebuit mult timp până am reușit să descifrez în detaliu textul, în așa fel încât să-l înțeleg cât mai bine, să înțeleg arhitectura sa. Am primit mai multe întrebări și am să încerc acum să răspund fiecarei cu fiecărui coleg în parte. Prima întrebare nu era neapărat o întrebare ca atare, ci mai degrabă o, un aviz general în ceea ce privește faptul că textul meu nu include toate solicitările care provin din partea societății civile în ceea ce privește accesibilitatea la clădiri sau în ceea ce privește, spre exemplu, sfera de acoperire. Ei bine, n-am, tocmai asta am spus și de la bun început, sunt multe chestiuni încă nerezolvate, rămase în suspans și am prevăzut o întâlnire cu raportorii din umbră în așa fel încât să reușim să găsim o soluție împreună, pentru că e vorba de aspecte care nu se referă la o viziune personală a raportorului și care ulterior ar trebui să se bucure de sprijin din partea colegilor. Nu. Aici e vorba de aspecte care au o influență directă asupra vieții noastre de zi cu zi și care ar putea să ne ușureze viața de zi cu zi peste un termen, să zic, de 5 ani sau pe o durată mai lungă. E vorba de acces la anumite produse, anumite servicii și accesul acesta ne privește pe toți. Apoi am primit o întrebare în ceea ce privește accesul la clădiri. Nu vreau să mă apăr spunând acest lucru, însă aș vrea totuși să subliniez că e vorba de o competență la nivel național, la nivel de state membre și ar trebui să ținem seama de acest aspect. Și datorită unei abordări foarte ferme din partea comisiei noastre, putem spune că e vorba de o condiție obligatorie și anume să se țină seama de uh, gradul de accesibilitate la clădire. Însă nu put, se pot utiliza fonduri structurale dacă, spre exemplu, o clădire în curs de a fi construită nu va ține seama și de aceste aspecte. Accesibilitatea pentru persoanele cu disabilități. Deci, Uh, o astfel de abordare pentru clădirile ce vor fi construite pe viitor, iată, este una bună. Problema e mai degrabă la nivel de clădiri deja construite. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește îmbătrânirea societății în general în Europa, sunt de acord cu asta. E clar că directiva aceasta se va aplica uh, unui număr din ce în ce mai mare de persoane, însă să fii în vârstă, asta nu înseamnă că ești o persoană cu handicap ca atare. Într-adevăr, există din ce în ce mai multe persoane care sunt în vârstă și care, mai mult de atât, au și anumite alte dis- dizabilități, anumite limite. De aceea am propus eu o abordare funcțională și de altfel mai mulți uh, raportori din umbră sunt de acord cu mine în acest sens. Trebuie să ținem seama de funcțiile pe care va trebui să le îndeplinească produsele și serviciile oferite. Și încă o observație. Nu trebuie să uh, facem o confuzie pe de o parte o boală și pe de altă parte handicapul. Nu, acestea două nu sunt legate una, una de alta și trebuie să facem o distinție și de altfel jurisprudența Curții Europene de Justiție e foarte clară în acest sens. În 2005 a existat o decizie care a definit în mod clar faptul că accesibilitatea pentru persoanele bolnave sau pentru persoanele cu handicap nu este același lucru. E nevoie de două abordări distincte, diferite. Iar în ceea ce privește Grecia, da, am auzit niște observații uh, referitor la uh, situația finanțelor și a bugetelor și faptul că și copiii nu mai pot să mai meargă la școală. Din păcate, această directivă nu se aplică acestor aspecte. În această directivă e vorba doar de accesibilitate față de produse și servicii, iar aspectul evocat de colegul nostru e o problemă foarte gravă și trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Și de altfel aș vrea să subliniez chiar și eu că statele membre nu au dreptul să facă astfel de economii pe spuza copiilor cu handicap, pentru că accesul la educație, la învățământ nu poate fi restricționat. Și aș dori să mulțumesc domnului uh, deputat din partea Frontului Național. Eu nu cred că se încearcă aici o uniformizare a pieței prin această propunere. Nu. Obiectivul acestui text este ca persoanele care au un handicap și de altfel oricare persoană, indiferent orice cetățean al Uniunii Europene, să fie tratat pe picior de egalitate în materie de acces la produse și servicii, dincolo de faptul că e vorba de o persoană din Franța, din Belgia sau din Ungaria care ar prezenta un handicap sau care ar avea o disabilitate. Aceste persoane au exact aceleași nevoi dacă au același handicap. Deci nu trebuie să vorbim de preț, de costuri. Și nu putem vorbi nici despre uniformizarea pieței, nu. Obiectivul aici este să garantăm condiții egale în materie de accesibilitate la produse și servicii. Acum, în același timp, nu cred că există niciun fel de dezacord uh, pe marginea acestui text ce ar fi mai greu de realizat este să găsim cea mai bună formulare pentru ideile noastre și am încredere că vom reuși să ajungem la un rezultat foarte pozitiv. Într-adevăr, nu avem prea mult timp la dispoziție Comisia IMCO are un calendar foarte strâns, foarte presant și noi trebuie să lucrăm și noi foarte repede și deja săptămâna aceasta o să organizăm o ședință cu raportorii din umbră și voi face toate eforturile necesare pentru a putea definitiva textul cât mai repede, ca să-l putem vota cât mai repede. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule Coșa. Nu știu dacă reprezentanții comisiei doresc să mai adauge ceva. Puteți să luați cuvântul dacă doriți, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să iau cuvântul foarte succint. Doresc să mulțumesc domnului deputat Coșa pentru acest aviz atât de complet și detaliat, cu elemente foarte interesante mai ales toată partea referitoare la anexa 1 și anume exigențele funcționale. Evident, însă are o viziune diferită față de propunerea noastră. Și cred că aici este una, e acea parte a discuției care va fi cea mai substanțială și anume sfera de acoperire a acestei, acestei directive. Cum realizăm accesibilitatea? Noi am făcut o propunere care nouă ni se părea mai generală, mai flexibilă, iar domnul coșa se orientează spre exigențe, aș spune mai degrabă, de performanță, destul de diferite, însă, oricum, putem discuta, putem dezbate. În așa fel încât să găsim posibilitatea, opțiunea cea mai utilă și cea mai realizabilă și de către industrie. Însă pentru prima dată văd o astfel de muncă de analiză și de Revizuirea acestei anexe, care, după părerea mea, ne va permite să avem dezbateri interesante. În schimb, am avea câteva puncte sub semnul întrebării în ceea ce privește anumite propuneri de amendamente. Amendamentele referitoare la modificarea definițiilor uh, în ceea ce privește persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă. Noi am făcut o distinție în propunerea noastră, în așa fel încât să respectăm uh, cât mai mult cu putință definiția din partea Convenției Națiunilor Unite și pentru a face și trimitere într o a doua etapă, într-o a doua definiție la persoanele cu mobilitate redusă. Dacă le-am uh, contopi, mi s-ar părea păcat, deși suntem conștienți că tot ceea ce poate fi utilizat pentru accesibilitatea persoanelor cu handicap va fi în fond și în beneficiul persoanelor cu mobilitate redusă. Dar obligațiile juridice preluate de Uniunea Europeană și statele sale membre se referă mai întâi la persoanele cu handicap. Tocmai de aceea ni s-a părut util să avem această dublă definiție. Apoi, avem o ezitare în ceea ce privește anumite elemente din text care nouă ni se pare că reduc anumite obligații de accesibilitate, mai ales acolo unde discutăm în amendamentul 13 despre conceptul de optimizare, care, după părerea noastră, reduce obligațiile producătorilor și, de asemenea, amendamentul 39, spre exemplu, care se referă la posibilitatea am să vi-l citesc, pentru că, evident, vi-l citesc în limba engleză. Fulfill the accessibility requirements through the use of third parties application, peripheral devices, software, hardware, etc. Et en fait, cela veut dire... Și de fapt asta înseamnă că anumite produse ar putea să nu fie ele însele accesibile atunci când acestea ar fi compatibile cu elemente exterioare care le-ar face accesibile. Doar noi ceea ce ne dorim este ca produsul ca atare, ca produs finit să fie accesibil. Uh, astfel am uh, îndeplini obligațiile. Dacă am avea o astfel de prevedere, atunci am reduce obligațiile pe care ni le asumăm prin această propunere. Și încă două modificări care nouă nu prea ni se par potrivite, pentru că au repercursiuni importante, amendamentul 26 și 49 și 60, spre exemplu. Expresia în engleză este utilizare previzibilă și este înlocuită cu utilizare dorită. Da, uh, previzibil asta înseamnă utilizarea pe care am putea o avea față de produsul respectiv și dorită e felul în care vrem să-l utilizăm. Dacă vă gândiți la un telefon, un telefon, obiectivul său principal, intenția principală a producătorului este să auzi și să vorbești cu el. Deci, uh, el s-ar putea ca pentru o persoană surdă și mută să fie un produs inaccesibil, în timp ce o utilizare dorită, eventuală, a produsului respectiv este să folosești telefonul cu toate posibilitățile sale. Și astfel, telefoanele noastre, smartphone și altele, sunt mult mai accesibile pentru că e posibil să le folosești, deși nu poți să vorbești sau să auzi. Deci conceptul acesta de accesibilitate directă, de fapt, extinde accesibilitatea și permite inovarea cât mai mult cu putință. Ori uh, scopul, intenția obiectului, dacă e să ne referim doar la asta, ar duce la o reducere a sferei de acoperire a propunerii noastre. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestor puncte. Evident, rămânem la dispoziția domnului Coșa pentru orice dezbatere ulterioară, suplimentară, care ar putea fi cu siguranță utilă. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 11 ianuarie. În data de 27 și 28 februarie vom discuta aceste amendamente. Votul în comisia noastră 22-23 martie și în uh, comisia competentă pe fond votul va avea loc de asemenea luna martie. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, inițiativa emblematică a Uniunii Europene în sectorul textil și dau cuvântul raportoarei pe acest subiect, doamna Jean Lambert. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Și aș dori să spun de la bun început că avem o dilemă în legătură cu acest proiect de aviz. Este un proiect de aviz adresat Comisiei pentru uh, Dezvoltare, însă raportul respectiv nu a fost uh, prezentat până acum, a fost uh, amânat din câte am înțeles. De asemenea, când vine vorba de propunerea Comisiei, în ciuda celor spuse în uh, punctul 4 din proiectul meu de, de aviz, care nu poate fi, care poate fi interpretat în, uh, care poate fi interpretat în moduri diferite. Nu există o propunere în sine din partea Comisiei cu precizări financiare și așa mai departe. Deci putem considera fie că avem în fața noastră o problemă, fie că avem o foaie albă de hârtie pe care putem trece elementele principale pentru noi care ar trebui să facă parte din orice inițiativă emblematică din partea Comisiei Europene. Contextul uh, îl cunoaștem cu toții, tragedia de la Rama Plaza, care a avut loc în urmă cu, cu, cu aproximativ trei ani, numărul de decese care s-au înregistrat cu ocazia acestei tragedii din Rama Plaza din Dhaka, din uh, Bangladesh. După acest eveniment, Parlamentul, prin propriile rezoluții, a monitorizat evenimentele de după această tragedie. În comisia noastră am adoptat uh, raportul domnului uh, Schuster, un proiect de aviz adresat Comisiei pentru uh, schimburi comerciale. Și de la tragedia respectivă, Uniunea, Europe, Uniunea Europeană a discutat cu Organizația Internațională a Muncii, cu guvernul din Bangladesh pentru a încheia un acord privind uh, siguranța uh, sistemelor electrice, uh, normele anti-incendiu din toate aceste clădiri, un acord mai larg a fost privind durabilitatea a fost semnat de mai mulți parteneri, printre aceștia și Canada, fiind vorba de o inițiativă orientată pe termen lung pentru a îmbunătăți condițiile de lucru din sectorul Uh, textilelor și în mod special din sectorul textilelor din Bangladesh. Uh, eu, împreună cu doamna Iongherius, am vizitat uh, Bangladeshul de curând pentru a vedea ce se întâmplă în sectorul textilelor. Este evident că anumite lucruri s-au îmbunătățit din punctul de vedere al siguranței clădirilor, dar există alte puncte problematice care au fost menționate. Comisia, prin propunerea emblematică pe care o, o, o, o pregătește, a organizat deja o conferință la începutul uh, acestei luni, la care au participat mai multe părți interesate. Comisia, de asemenea, analizează rezultatele studiilor uh, efectuate de experți care au analizat nu doar situația din Bangladesh, dar întregul sector al textilelor, în care Uh, își desfășoară activitatea, mai ales femei, în mai multe state, de exemplu în sud-estul Asiei, o zonă pe care eu o cunosc foarte bine, dar și în alte zone de pe planetă, inclusiv în Uniunea Europeană și știm că și în Uniunea Europeană se înregistrează transformări ale acestui uh, sector. Comisia Europeană își dorește o mai bună cooperare, colaborare, dialog, schimb de opinii între părțile interesante um, promovarea inițiativelor de succes, campanii de informare în rândul consumatorilor europeni și crearea unei adevărate plus valori europene, stimularea tuturor actorilor în sensul accelerării eforturilor, sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, transparentizarea lanțului de aprovizionare tuturor companiilor care sunt implicate în acest sector. Și în proiectul de aviz al comisiei noastre, noi ne-am concentrat asupra elementelor importante pentru lucrători și nu neapărat pentru elementele importante pentru întregul sector al textilelor și ne referim la elemente care au fost menționate în conferința organizată de comisie și elemente care mi-au fost transmise de părțile interesate cu care am dialogat. În cadrul lanțului de aprovizionare, transparența și calitatea sunt importante pentru a avea garanția că oricare este produsul cumpărat din, în sectorul textil, uh, acesta a fost produs fără a fi încălcate drepturile omului, că se plătește un uh, preț corect uh, producătorilor, astfel încât aceștia să-și poată plăti în mod decent uh, lucrătorii și să evite exploatarea acestora. Desigur, siguranța în acest sector este un aspect cheie, veniturile lucrătorilor de asemenea sunt un element cheie, drepturile de a face parte dintr-un sindicat, uh, care nu sunt garantate în toate, în toate statele. Deci, siguranța și sănătatea la locul muncii, drepturile sindicale, parteneriatele sociale, veniturile lucrătorilor din acest uh, sector, probleme legate de egalitatea între sexe, mai ales de faptul, ținând seama de faptul că mai ales femeile uh, sunt, își desfășoară activitatea în, în acest sector și acesta ar trebui să aibă și posibilitatea de a avansa uh, în ierarhia uh, sectorului uh, respectiv. Am ajuns la concluzia că din toate aceste puncte de vedere nu, este, nu sunt suficiente inițiative voluntare. Deci trebuie să vedem cum vom putea profita de numeroasele inițiative care există deja pentru a avea, pentru a ajunge la o abordare coerentă, astfel încât Așa cum am înțeles foarte clar, după numeroase intervenții de la conferința organizată de Comisia Europeană, să garantăm ca rolul de lider pe care îl are Uniunea Europeană pe de a co- coordona inițiativele naționale și internaționale um, va duce la crearea și la respectarea unui set clar de standarde pe parcursul producerii uh, produselor uh, textile, astfel încât să nu fie exploatați lucrătorii din acest sector. Este un context, este contextul, uh, este un context un caracter mai degrabă general, poate, poate nu răspunde așteptărilor tuturor, însă, ținând seama de faptul că nu avem o propunere concretă din partea Comisiei, am încercat să avem o abordare cât mai generală. Vă mulțumesc, doamna Lambert. Și acum Dau cuvântul domnului la portă din umbra, în numele PP. Vă rog. Doamna președintă, doamnă raportor, aș dori să mulțumesc în primul rând uh, raportoarei pentru acest uh, proiect de aviz pe care l-am primit. Cred că cu toții suntem de acord și în, uh, și în Parlamentul European ne-am dorit să primim uh, textile curate, să putem achiziționa textile uh, curate în Uniunea Europeană, produse textile care să fie obținute respectându-se standardele de mediu, de protecție a muncii și așa mai departe. Acesta este obiectivul nostru comun. Știm însă care este realitatea. Știm că din foarte multe puncte de vedere, până la urmă, prețul are un rol important și știm că uh, mulți consumatori nu sunt dispuși să plătească un preț mai mare. Cred că aceasta este provocarea principală în această discuție. O altă provocare se leagă de faptul că în că, că produsele textile sunt uh, create, manufacturate, mai ales în state în curs de dezvoltare și se pune întrebarea care ar trebui să fie abordarea noastră, dacă trebuie să impunem mai multe obligații uh, Uh, companiilor producătoare de uh, textile în Europa. Ne dorim pur și simplu să transferăm uh, obligațiile din, de la stat către sectorul uh, privat. Eu aș, aș prever, eu, eu aș prefera o altă opțiune, crearea unei asociații uh, voluntare pentru industrie, astfel încât acest sector industrial să garanteze că putem achiziționa uh, produse textile curate. Poate am avea nevoie de o abordare globală, eventual în cadrul G7, OCDE și nu doar limitată la Uniunea Europeană. Am două critici, respectiv uh, două, două întrebări. În primul rând, în legătură cu punctul 8 unde raportoarea solicită Uniunii Europene să colaboreze cu părțile interesate pentru a elabora un mecanism de prețuri corecte și stabile. Nu știu care este ideea concretă a raportoarei. Mi se pare o propunere critică din punctul de vedere al dreptului uh, cart- uh, cartelelor, pentru că este vorba de o intervenție a statului în stabilirea prețurilor. După cum am spus, uh, cred că ar trebui să avem o abordare Uh, uh, voluntare, voluntară care să ducă la o stabilizare a producerii textilelor. Aceasta este întrebarea legată de punctul 8 și în legătură cu punctul 10 trebuie să exprim câteva critici. Aici aș fi mai uh, re, re, uh, re, reținut în legătură cu această obligație de transparență a lanțului de aprovizionare. Cred că complexitatea lanțului de aprovizionare este una foarte mare, astfel încât ea poate fi reglementată mai degrabă printr-o, printr-un angajament voluntar din partea acestui sector și nu printr-o uh, intervenție legislativă din partea statului. Cam atât din partea PP. Vă mulțumesc, domnule Schulze. Uh, Domnul Gutierrez, raportor din umbră din partea socialdemocraților, nu poate fi prezent astăzi aici, însă mi-a transmis un text pe care o să-l citesc. Dumnealui dorește să o felicită pe Jean Lambert pentru textul propus, care este aliniat uh, priorităților grupului politic SID. Elementele importante din acest text sunt următoarele. În primul rând, inițiativa emblematică a Uniunii Europene privind uh, sectorul uh, textilelor ar trebui să includă uh, acțiuni care să meargă dincolo de uh, diligența și transparența lanțului de aprovizionare. Ar trebui să se referă și la consolidarea sistemului de, inspe- inspe- de inspecții de muncă și garantarea respectării convențiilor uh, cheie a Organizației Internaționale a Muncii. Uh, trebuie să ne referim și la uh, impunerea unor salarii minime respectându-se convențiile OIM. Domnul Gutierrez spune că este mulțumit de faptul că proiectul de aviz menționează ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor OIM. Considerăm că ar trebui să ne axăm mai mult pe convențiile principale ale acestei organizații, mai ales uh, Convenția 181 privind inspe- uh, inspectorii uh, de muncă care au un rol deosebit de important pentru detectarea abuzurilor eventuale. Apoi, Convenția 182 privind uh, modalitățile um, privind munca forțată a copiilor, care știm că există în continuare în uh, Bangladesh și în India și trebuie să, să fie o prioritate pentru noi și apoi Convenția 138, vârsta minimă uh, de la care se poate lucra, apoi egalitatea între sexe. Această inițiativă ar trebui să promoveze în mod activ nediscriminarea și egalitatea între sexe, inclusiv din punctul de vedere al unui sistem de remunerare care să reflecte Convenția OIM 100 și 111. Domnul Gutierrez este de acord cu alineatul, cu punctul 5, însă și-ar dori ca acesta să, fi, să aibă o formulare uh, și mai puternică. Acțiunile care vor decurge din această inițiativă emblematică ar trebui să promoveze dialogul social la toate uh, nivelurile, local, național și internațional și dacă este posibil, reprezentanții uh, lucrătorilor ar trebui să facă parte din procesul um, diligenței necesare la nivelul societăților respect, uh, respective și Uniunea Europeană ar trebui să promoveze un comportament responsabil din partea companiilor. Ar trebui să fie respectate declarațiile OIM, liniile directoare OCDE uh, privind uh, munca decentă și lanțuri globale de aprovizionare uh, transparente și apoi, în ultimul rând, Printre aceste acțiuni ar trebui să se numere și companii, campanii de informare a consumatorilor uh, privind produsele pe care le achiziționează, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna Lambert. În încheierea scris, uh, scrisorii sale, domnul Gutierrez mulțumește, îi mulțumește lui Jim pentru munca foarte bună și consideră că acest text va permite găsirea unui compromis adecvat. Următorul uh, raportor este doamna Jitanska, însă nimeni nu este prezent din partea grupului ECR, nici din partea grupului ALDE, nici din partea grupului GUE-NGL. De asemenea, nu este prezent niciun reprezentant din partea grupului FDD, dar domnul Martin din partea INL este prezent. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg când spune doamna Lambert că a fost greu să se ocupe de acest proiect de aviz din cauza acestor, doar din cauza unor astfel de catastrofe se trezește Uniunea Europeană. Uniunea Europeană observă că e o problemă în sectorul confecțiilor, dar nu dorește să recunoască care sunt originile acestor catastrofe. E vorba de globalizare, de politicile um, nerezonabile ale Uniunii Europene și um, acordurile pe care le încheie. Doamna raportor Lambert uh, nu dorește să uh, promoveze uh, soluțiile logice, cum ar fi producerea în Europa, la standarde ridicate. Recomandă doar un uh, forum de schimb de bune practici, care s-a transformat într-un forum european pe baza legislației dorite de Parlament. Vom încerca să ajutăm pe doamna Lamberts cu câteva propuneri de amendamente. Întâi, Cerem Comisiei să prezinte rezultatele inițiativei um, Parlamentului European într-un termen clar. În al doilea rând, să subliniem că în urma globalizării, sectorul confecțiilor s-a dezlocalizat în țări în care salariile sunt uh, mici și standardele de protecție lucrătorilor sunt de asemenea mici. Uh, astfel s-au pierdut multe locuri de muncă în Europa și s-a restructurat uh, industria europeană a textilelor. Apoi, în al treilea rând, să subliniem că introducerea unei preferin, unor preferințe naționale în contractele de achiziții publice, în primul rând, și o mai bună informare legătură cu originea produselor ar putea sensibiliza consumatorii și ar putea încuraja să aleagă pe baza calității produsului și mai ales pe baza condițiilor de producție și să nu doar pe baza prețului, în funcție de preț. În al patrulea rând, să refuzăm orice legislație europeană în acest domeniu. Dar aș merge și mai departe. Cred că ar trebui să fim mult mai critici, să avem o atitudine mult mai critică, pentru că, încă o dată, este o inițiativă, îmi pare rău să spun așa, o inițiativă ipocrită care are doar obiectivul uh, de a spăla conștiința europenilor cu obiective și texte care știm foarte bine că nu vor uh, folosi la nimic. Facem recomandări și ne simțim mai bine dintr-o dată. chiar dacă au murit 1300 de oameni în Bangladesh. Dar știm foarte bine că uh, chinezii și indienii vor continua să producă în masă în condiții oribile. Și noi vom continua cu politicile noastre să sprijinim aceste practici absolut inacceptabile. Voi încheia cu o formulă simplă. Începeți să, despre care de a vă da seama că globalizarea înseamnă a lăsa sclavii să ne fabrice hainele foarte departe de Europa pentru a le vinde șomerilor noștri. Iată care e rezultatul politicilor voastre și îmi pare rău, doamnă Lambert, sunteți foarte curajoasă, dar îmi pare rău că până la urmă inițiativele noastre de aici nu sunt deloc eficace. Mulțumesc! Okay, uh, I will now give the floor to... Și acum voi da cuvântul domnului Caronan, reprezentantul Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a arătat discuția în această comisie deja, subiectul este unul foarte complex. Europa nu se trezește doar acum. Am făcut deja multe E adevărat că lucrăm în continuare la această inițiativă, dar nu lucrăm într-un vid. Eu vin de la, de la DV, deci mă ocup de dezvoltare, bineînțeles, colegii de la diferitele directorate generale ale Comisiei au abordări diferite. Avem o responsabilitate imensă să ameliorăm situația în acest domeniu. Deocamdată, și vorbesc aici din punctul de vedere al DG DEFCO, noi sprijinim activitățile prin finanțarea pentru dezvoltare și cred că vom putea demonstra cât de multe lucruri facem. Să vă dau doar câteva exemple. Anul acesta am sprijinit așa numitul fond Vision Zero, care se concentreze pe sănătatea și siguranța la locul de muncă, prevenirea accidentelor la locul de muncă, pe baza activității grupului G7. Acesta face parte dintr-un proiect de dimensiuni mai mari care urmează uh, la anul de promovare a lanțurilor de valoare responsabile în sectorul confecțiilor Un alt exemplu sunt cele 95 de proiecte pe care le avem împreună cu pm uri pe, eh, pe, mm, întreprinderile mici și mijlocii în Asia, care să devină mai eh, durabile, mai echitabile și mai ecologice. Trebuie, bineînțeles, să sprijinim uh, autoritățile publice să-și um, construiască capacitățile, deci sunt eforturi uh, legate de dezvoltare care trebuie făcute în continuare. Voi vorbi despre altă inițiativă. Bineînțeles, noi dorim să continuăm eforturile cu asistență financiară în țările producătoare, dar dorim de asemenea și să promovăm cele mai bune practici și să diseminăm metodele care s-au dovedit că funcționează la nivel global. Într-adevăr, um, avem mult, există multe standarde diferite și cred că această oportunitate să le evaluăm și să elaborăm standarde europene. Dar nu e ușor deloc, pentru că există multe inițiative din industrie și, în fine, până la urmă, ce contează este comportamentul consumatorilor. Deci trebuie să ameliorăm conștientizarea în rândul consumatorilor și să-i facem pe cei care încă sunt gata să cumpere haine ieftine, produse în uh, condiții dubioase, să își pună întrebări. Deci, vom, suntem gata să evaluăm orice propunere, orice inițiativă de la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Lambert! Doriți să luați din nou cuvântul în încheierea dezbaterii, vă rog? Thank you for the... Mulțumesc și vă mulțumesc pentru observații. Când vorbim despre responsabilitatea noastră în acest sector, e adevărat. Industria noastră textilă a fost, uh, s-a mutat în mare parte în afara Uniunii sau în alte statele Uniunii și nu, trebuie, nu ne putem felicita uh, când vine vorba de standardele și salariile din acest sector. Chiar și în statele membre situația se poate îmbunătăți. Deci sunt lucruri um, pe care nu trebuie să le uităm în activitatea noastră de zi cu zi Da, această comisie. Una dintre modalitățile prin care putem acționa în Bangladesh, Pakistan sau Cambodgia este să avansăm mai, mai rapid decât în țările noastre în industria textilelor. Acestea fiind spuse, nu cred că trebuie să ne complacem și anumite aspecte legate de achizițiile publice și alte elemente legate de funcționarea Uniunii Europene sunt cu siguranță de valoare. De exemplu, regia de transport din, Lund- din Londra are uh, politică de achiziții a uniformelor în funcție de anumite standarde ridicate. Deci autoritățile pot face anumite lucruri în momentul în care își uh, stabilesc furnizorii și aleg furnizorii. E vorba de lanțul de valoare. Suntem conștienți de faptul că produsele care costă foarte puțin uh, deci, trebuie să ne gândim la, la, că produsele ieftine nu respectă standarde ridicate, dar uneori sunt produse scumpe care nu respectă standarde ridicate și e evident unde merge marja atât de mare. Există o tendință în pretaporte de descăderea prețurilor în ultimii ani. Dacă vezi cât că prețul la blugi, de exemplu, a scăzut cu aproximativ 50%. Deci, politica prețurilor este o problemă. Și dacă studiem procentul din prețul pe care îl plătim, care ajunge uh, să la remunerația celor care au produs uh, hainele respective uh, este foarte mic. Deci vom reveni la acest aspect abordat de domnul Șolte. Întotdeauna în această comisie ne punem întrebări atunci când vine vorba de uh, norme obligatorii sau voluntare. Vom avea întotdeauna astfel de discuții și la reuniunilor raportorilor din umbră, care sper că vor avea loc uh, um, imediat după anul nou. Trebuie să capitalizăm pe alianțele pe care le avem deja pentru uh, a beneficia de mai multă standardizare și, bineînțeles, când vine vorba de producătorii din Bangladesh sau din astfel de țări, ei ne vor spune că una dintre problemele cu care se confruntă că este faptul că și în cadrul uh, unei singure companii trebuie să respecte standarde diferite. De exemplu, dacă produc uh, extintoare sau alte lucruri, trebuie să respecte tot felul de condiții de Uh, inspecții. Deci, standardizarea de la Organizația Mondială a Muncii are un rol de jucat aici. Uh, face parte din regimul GSP+, uh, dar și prin instrumente cum ar fi totul în afară de arme putem acționa. Sunt lucruri pe care le putem relua în raport. de direcțiile mai generale în legătură cu direcția în care merge politica noastră comercială pot, se pot concretiza în momentul în care avizul este uh, discutat și în uh, Comisia pentru Comerț. Trebuie să recunoaștem că industria textilelor nu este strict națională. În majoritatea țărilor este întotdeauna transfrontalieră. Când vine vorba de eh, lanțul de valoare de la cumpărarea materiilor prime până la vânzarea produsului finit. Important este să crească standardele de lungul întregului lanț și cred că putem să avem un rol de jucat aici. Dacă am crede că tot ce facem aici este total inutil, am face altceva, nu-i așa? Într-adevăr, în Bangladesh lucrurile nu sunt uh, extraordinare, dar s-au îmbunătățit față de acum 2-3 ani. Trebuie să vorbim despre publicitate pentru cei care ne sunt interesați de acest subiect. Delegația cu Asia de Sud-Est, uh, pe care o conduc, se va reuni în această joi la ora 14, în care vom discuta uh, Uh, cu um, Organizația Internațională a Muncii tocmai despre sectorul textilului, textilelor, mă scuzați, și vom vedea alături de colegi ce putem face pentru a pregăti un aviz uh, cât mai complet uh, pentru a participa la acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 8 decembrie, ora 12. Adoptarea la EMPL pe 25-26 ianuarie 2017. Votul în Comisia Competentă pe Fond DEVE va avea loc pe 20-21 martie 2017 și în aceste date nu sunt încă confirmate și adoptarea în plenară la sfârșitul lui aprilie. Vă mulțumesc tuturor. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume funcționarea francizelor în subiectul uh, vânzărilor în detail. Raportor este domnul Martin. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Madame le Président. Je suis... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt onorat, foarte onorat să iau cuvântul în fața a patru deputați, trei sau cinci, cu tot cu dumneavoastră. Și mă întreb dacă e vreo logică. Sincer. În fine, am să vă vorbesc despre acest aviz referitor la francizare, eu nu sunt expert în domeniu, dar am oarecare expertiză pentru că în viața mea profesională timp de 20 de ani am fost uh, șeful unei întreprinderi uh, de vânzare cu amănuntul, 6 puncte de vânzare, 30 de salariați și din aceste 6 puncte, 3 erau niște francize cu două uh, nume, Charles Jourdan, una, care de atunci până acum au dat faliment. Și încă un alt nume, la Superel, tot un fabricant de încălțăminte din Franța, care și el a dat faliment. Și după sectorul textilelor uh, am fost rapizi în Franța și am evacuat și am uh, terminat și sectorul încălțămintei. Bun, suntem 3-4-5 aici în sală. Bun, pe scurt, francizarea este un mijloc pentru a îți crea propria ta întreprindere și propriul tău loc de muncă și pe, în timp să dezvolți activitatea și să creezi locuri de muncă. Acum am citit un raport de inițiativă din partea Comisiei IMCO care are îngrijorări în ceea ce privește puterea prea mare pe, de care se bucură uh, cei care au francize. Și vreau să amintesc faptul că e vorba de o investiție care 100% este în cărca salariaților. Și evident, cel care deține franciza abuzează. Uh, pentru no- cu anumite norme de decorațiuni, de uh, anumite prezentări. Uh, filialele trebuie să vină cu uh, aceste decorațiuni și să impună un preț un preț maxim. Eu constat că reglementările naționale sunt foarte diferite de la un stat membru la altul, e punctul 3 și punctul 4, cer comisiei și statelor membre măsuri care să ducă la protecția celor care uh, preiau aceste francize și deci protecția salariaților, în așa fel încât să se vegheze la viabilitatea întreprinderii. Deci, demararea activității trebuie să se facă la prețul pieței și uh, cel care a deține franciza nu mai poate impune un stoc uh, de produse cu pericolul de a asfixia pe cel care dorește să desfășoare activitatea, uh, și apoi exclusivitatea mărcii și a produselor trebuie să fie garantată uh, celui care preia franciza și asta printr-un sistem cu garanții foarte clare și viabile. Dar aș putea să intru în detaliu, dar suntem doar cinci în sală, n-are rost. Și, evident, uh, e nevoie și anumite obligații contractuale. Modificările trebuie să fie interzise fără acordul celui care preia franciza și, de asemenea, nu e vorba, nu se pot face nici modificări cu efect retroactiv și revânzarea refrancizei trebuie să fie uh, facilitată. Uh, pentru că se întâmplă și acest lucru, iar reglementările naționale din toate statele membre trebuie să fie astfel armonizate și, în fine, o reprezentare prea slabă a uh, reprezentanțelor francizelor în uh, sistemele europene de reprezentare trebuie să fie compensată, având în vedere cât de puternici sunt cei care dețin francizele și sunt gata să lucrez cu raportorii din umbră, mai ales cu domnul Caza din partea PPE și doamna Stairoc din partea socialiștilor și democraților, în așa fel încât să reușim într-adevăr să ajungem la un proiect de aviz uh, plin de consens. Eu nu vreau să fac nicio revoluție prin ceea ce propun eu, ci vreau să evităm ceea ce s-a întâmplat cu domnul doctor Melan, pentru că e păcat uh, și ar fi chiar împotriva uh, libertății de exprimare într-o democrație. Mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Martin. since there are... Mulțumesc, domnul Martin. Având în vedere că nu sunt prezenți în sală raportorii din umbră, și din câte am înțeles, doar două grupuri mai mari, PPE și Socialiștii și Democrații, au anunțat că vor avea raportori din umbră pe acest subiect, atunci poate că aș putea să dau cuvântul unui reprezentant din partea Direcției Generale GROW, creștere, din partea Comisiei Europene. Doamna Frederiksen, Este de față? Can you perhaps, uh... Poate... Puteți să luați cuvântul pe marginea acestui subiect, vă rog. Uh, thank you. Uh, we have just received this a couple of uh, days ago. Mulțumesc că am primit textul acum câteva zile. Am uh, notat recepția acestui document. Deocamdată nu avem o poziție finală. Deocamdată doar înregistrăm transmiterea documentului. Și am vrea să repetăm ceea ce am spus și la Comisia IMCO, și anume că pentru ca și Comisia să poată lua o vreo acțiune în acest sens, e nevoie și de dovezi uh, asupra faptului că această chestiune este una transfrontalieră și că există și o dimensiune de piața internă, pentru că până în prezent ceea ce observăm e vorba de probleme, probleme pe care le-ați evocat, dar acestea sunt în intern, în interiorul fiecărui stat membru. De ce nevoie de dovezi clare pentru, uh, precum că acest lucru afectează piața internă în așa fel încât să putem acționa. Thank you. Uh, the timetable is Uh, Bun, mulțumesc. Termenul limită este fixat în data de 13 decembrie la prânz pentru depunerea amendamentelor și vom adopta pe 28 februarie la ocupare și în comisia pe fond, și anume comisia IMCO, se va vota pe 24 și 25 aprilie și vom adopta în plen. În principiu, nu avem o dată încă fixată, va trebui să o confirmăm ulterior. Mulțumesc domnului Mahta. Și acum trecem la următor punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 6, reformele pe piața muncii în Grecia. Am mai discutat acest subiect de mai multe ori și poate că atunci când criza a fost în momentul său cel mai acut, am avut ocazia să dezbatem acest lucru. Acum, poate între timp ne-am obișnuit și nu mai discutăm acest subiect atât de des precum atunci când a început criza. Înainte de toate, aș dori să vă urez bun venit, domnule Petro Martins. Noastră sunteți membru al grupului de experți pentru revizuirea pieței, instituțiilor pieței muncii din Grecia. Sunteți uh, laureat al uh, școlii uh, de management din, de la Universitatea din Londra și sunteți profesor de drept și de științe economice și ați fost foarte implicat pe durata crizei. Așa că suntem nerăbdători să vă ascultăm avizul și să vedem cum anume funcționează piața muncii astăzi în Grecia. Cred că din partea membrilor deputaților noștri din Grecia nu e nimeni. Ba da, e cineva. Și Și e clar că suntem cu toții foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Grecia și tragedia de acolo, așa că am să vă dau cuvântul pentru a ne reda, ca să zic așa, oarecare speranțe. Thank you very much for the, the invitation to... Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a veni la comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele grup, studiului făcut de grupul de experți în ceea ce privește reforma pieței muncii în Grecia. Și așa cum s-a spus, eu sunt membru al acestui grup de experți care s-au întrunit de mai multe ori pentru a vedea dacă putem veni cu anumite recomandări în ceea ce privește eventuale ajustări pe piața muncii și pe institu- în instituțiile aferente în Grecia. Evident, împărtășim îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește provocările cu care se confruntă economia din Grecia și piața muncii din Grecia, a fost un angajament foarte puternic din partea grupului nostru de experți să venim cu recomandări care să poată fi utilizate pentru a înregistra progres. Există o versiune mai lungă a recomandărilor care este disponibilă pentru membrii comisiei dumneavoastră. Acum am să vă fac doar o scurtă prezentare, trecere în revistă a rezultatelor și principale și cred că Cred că vor fi întrebări eventual și poate pot preciza anumite lucruri în răspunsuri. Ca și context, vreau să amintesc membrilor comisiei dumneavoastră faptul că grupul nostru a fost uh, înființat în contextul memorandumului de înțelegere care a fost semnat în uh, august 2015 atunci existau anumite prevederi specifice în ceea ce privește procesul de consultare și uh, erau implicați experți independenți, profesori și membri din diferite universități din Europa, experți în domeniul legislației, muncii și în domeniul științelor economice, precum și alte domenii. Grupul nostru s-a întâlnit de mai multe ori de patru ori în total, mai ales în Atena. Grupul a fost uh, sprijinit de către Comisia Europeană și de către Guvernul Greciei și a avut ocazia să întâlnească un anumit număr de părți interesate din Grecia, mai ales reprezentanțe sindicatelor, asociații de angajatori, serviciile publice de ocupare, mediatori și, evident, am consultat de asemenea și experți în ceea ce privește provocările din Grecia și eventualele reforme ce ar putea fi făcute în domeniul ocupării în această țară. Evident, e vorba de un subiect complex ca și există diferite puncte de opinii, diferite perspective cu toate acestea. Uh, sunt uh, bucuros să pot nota că, în ciuda acestor divergențe, există totuși anumite aspecte asupra cărora membrii grupului au reușit să ajungă la un consens. Și au existat și domenii în care punctele de vedere erau mult mai polarizate și perspectivele erau diferite și în acele domenii nu s-a reușit obținerea unui consens. Vreau să menționez de asemenea că în ceea ce privește scopurile fixate de către memorandumul de înțelegere, exista și un accent specific pus pe domenii cum ar fi uh, disponibilizarea colectivă, contractele colective de muncă și în aceste domenii grupul nostru a fost solicitat să vină cu recomandări. Ca urmare a dezbaterilor, anumite aspecte aferente au fost considerate a fi deosebit de importante, mai ales, spre exemplu, salariul minim și serviciile publice de ocupare. Pentru a ne concentra pe recomandări, am să încerc să le prezint în ordinea în care acestea au fost adoptate. Veți vedea în document odată ce îl veți primi. În cazul acțiunilor colective, grupul a dezbătut acest subiect al unei eventuale nevoi de adaptare a regulilor referitoare la grevă. Evident că e un subiect sensibil și din punctul nostru de vedere și din experiența noastră din alte țări din Uniunea Europeană, și evident, unul din scopurile uh, grupului nostru a fost să uh, redactăm acele bune practici din Europa, și care să fie aplicabile și felul în care se pot dezvolta instituțiile în Grecia. Și în acel sens am ajuns la un consens în cadrul grupului și anume am ajuns la concluzia că nu e nevoie de adaptări și modificări în ceea ce privește prevederile referitoare la dreptul la grevă. Și în recomandarea numărul 2 am venit cu sugestii în ceea ce privește blocajul, dreptul de blocaj. Și grupul nostru a fost de părere de asemenea că nici aici nu e nevoie de modificări în ceea ce privește bunele practici în vigoare în Uniunea Europeană. Un alt aspect, un al doilea aspect ce a fost de asemenea Uh, în mod atent a fost monitorizat de către grupul nostru a fost contractele colective de lucru și disponibilitatea colectivă, colectivă. E evident un subiect care prin natura sa este foarte sensibil, nivelul de ocupare poate fi astfel afectat, având în vedere prevederile referitoare la disponibilizări colective. Noi am notat că există practici restrictive și reguli restrictive care în momentul de față sunt în vigoare în Grecia, mai ales în ceea ce privește cerințele pentru a obține administra- autorizația administrativă din partea Ministerului de Ocupare pentru a putea organiza aceste disponibilizări colective și asta explică și numărul relativ scăzut de modificări de acest tip. Și am venit cu alte modificări care poate la final ar putea să fie mult mai dăunătoare din perspectiva ocupării. Și deși au existat diferite puncte de vedere, a existat totuși un consens larg asupra faptului că anumite adaptări, cum ar fi înlăuturarea anumitor cerințe administrative, s-ar putea să fie necesare, dar au fost și membri ai grupului care au explicat că acest lucru în momentul de față trebuie să fie examinat de către Curtea Europeană de Justiție și de către avocatul general. Ideea fiind că ar fi preferabil să așteptăm pentru a avea un aviz, o decizie din partea Curții Europene de Justiție pe acest domeniu specific. Apoi, recomandarea numărul 4. Aceasta se referă la contractele pe o perioadă definită de timp, scurtă. E vorba de mai multă flexibilitate în materie de, schemele, de scheme utilizate pentru acest tip de ocupare, care să permită anumitor întreprinderi să depășească anumite perioade de criză și poate că la final acele întreprinderi, dacă ele sunt în măsură să se despartă de o, un anumit număr de lucrători pe o perioadă de timp limitată ar fi o soluție preferabilă decât să uh, există o disponibilizare definitivă. Și asta ar putea să contribuie la relansarea ocupării. Și asta ar însemna, de fapt, și o investiție suplimentară din partea guvernului uh, Uh, pentru alocațiile de șomaj pe durata perioadei în care lucrătorul respectiv s-ar afla într-o astfel de schemă de disponibilizare temporară. Uh, trecând acum la un subiect deosebit de important, contractele colective de muncă și salariile minime, au existat dezacorduri între membrii grupului, mai ales dacă cea mai, cel mai important actor uh, ar trebui să aibă responsabilitatea stabilirii uh, nivelului salarului minim. Anumiți membri ai grupului au considerat că ar fi de preferat ca guvernul să aibă responsabilitatea totală din acest punct de vedere. Alți membri ai grupului de, exper- de experți au considerat că par- partenerii sociali, angajatorii, uh, asociațiile de sindicate sunt cele care ar trebui să decide care este nivelul salariului minim. Desigur, acesta a fost mecanismul care a funcționat în Grecia până în anul 2011, mecanism care a făcut obiectul unor transformări importante și există recomandări, uh, evoluții care ne indică că ar fi preferabil ca guvernul să impună salariul minim după uh, un proces de consultare. O zonă înrudită de discuție în care nu am ajuns la un acord între membrii grupului de experți este, cea, uh, este zona privind uh, salariile minime, un salariu minim pentru tineri. Anumiți membri au considerat că sistemul uh, actual care stabilește praguri ale salariului minim în funcție de vârsta lucrătorilor ar trebui să fie păstrat. Alți membri ai grupului de experți au considerat că sistemul actual cu un salariu minim mai redus pentru un lucrător mai tânăr ar trebui să fie desfințat. Și în fine, aș dori să mă refer la domeniul contractelor colective de muncă un domeniu care a făcut obiectul mai multor recomandări. Unele dintre acestea s-au bucurat de consens în grup, altele nu. Un punct pe care toată lumea a căzut de acord a fost uh, extinderea practicilor de extindere dacă un asemenea contract colectiv de muncă poate fi extins pentru a acoperi toți lucrătorii și toate uh, întreprinderile dintr-un anumit sector sau dintr-o regiune, nu doar pe lucrătorii care um, sunt parte a părților interesate care au negociat, au negociat contractul colectiv de muncă. Există practici diferite din acest punct de vedere în Uniunea Europeană și am convenit că ar trebui să fie posibilă extinderea unui contract colectiv de muncă dacă sunt respectate anumite criterii de reprezentare. De exemplu, dacă cel puțin 50% din lucrători erau afiliați uh, întreprinderilor care au participat la încheierea contractului colectiv de muncă respectiv. Este un, un um, contract, este un criteriu de reprezentare existent în țările de jos, în anumită măsură chiar și în Germania și în uh, Portugalia și este un criteriu care uh, existase în Grecia până în anul 2011, chiar dacă s-au pus întrebări în legătură cu gradul în care autoritățile uh, pot primi informații pentru a putea uh, monitoriza respectarea criteriilor de reprezentare respectivă. Oricum, a șaptea recomandare se referă la faptul că uh, reintroducerea acestui sistem ar trebui să se facă doar dacă sunt respectate anumite criterii și acest lucru ar fi o reformă importantă. Cu toate acestea, există câteva aspecte suplimentare ale contractelor colective de muncă în legătură cu care nu s-a căzut de acord în cadrul uh, grupului de experți, de exemplu, favorizarea și anume măsura în care Um, contractele colective de muncă la, nivele, la un nivel mai jos ar avea uh, prioritate față de alte niveluri. Anumiți experți au considerat că contractele colective de muncă la un nivel superior ar trebui să aibă prioritate față de un nivel inferior. Alți experți au considerat că principiul subsidiarității ar trebui să fie important din acest punct de vedere. Acordurile stabilite de lucrători ar trebui să fie mai importante și ar trebui să se bucure de, o, de, de prioritate, să aibă o prioritate mai mare față de acordurile stabilite la un nivel superior. Pe de altă parte, am căzut de acord în legătură cu o serie de parametri conținuți în aceste contracte colective de muncă, perspectiva um, timpului, de exemplu, în momentul, momentul în care expiră un contract colectiv de muncă, ar trebui să fie stabilit de părțile care negociază contractul respectiv. Dacă uh, nu se cade de acord în legătură cu acest parametru, atunci prin lege s-ar putea stabili care ar trebui să fie parametrii care trebuie să fie uh, respectați. De exemplu, o extindere, o prelungire provizorie pe o perioadă de șase luni, respectarea standardelor de muncă din contractul respectiv și o perioadă de trei luni uh, în care uh, contractul respectiv poate fi uh, anulat. Și am ajuns la, în cele din urmă la ultimele două recomandări. Am căzut de acord și în legătură cu rolul arbitrării. Deci ce se poate face în situația în care părțile nu, nu, nu ajung la un acord privind conținutul unui contract colectiv de muncă? Uh, Experții au considerat că un proces de arbitrare ar trebui să fie, ar, fi, ar trebui să fie considerat ca o ultimă modalitate la care ar trebui să se recurgă și să nu devină o practică comună. Am luat notă de faptul că anumite ajustări au fost introduse de, de curând uh, și anumite cazuri sunt pendinte în fața Curții Constitu- Constituționale din Grecia, deci uh, este nevoie să mai așteptăm puțin pentru a face recomandări defin- definitive din acest punct de vedere. Recomandarea 11 s-a bucurat din nou de un consens. Este vorba de importanța dialogului social, despre faptul că negocierea contractelor colective de muncă ar putea promova creșterea economică și îmbunătățirea ocupării. Am dorit să insistăm asupra importanței uh, consolidării dialogului tripartit uh, social în perspectiva uh, pe, dintr-o perspectivă pe termen lung de îmbunătățire a, a economiei Elena. Și, în fine, am discutat și rolul uh, serviciului uh, public de ocupare, care este util chiar și în economiile care se bucură de creștere. Într-un anumit, dintr-un anumit punct de vedere, asemenea servicii publice pot fi foarte utile pentru buna funcționare a pieței muncii Anumiți membri ai grupului de experți au considerat că o consolidare ulterioară a acestui serviciu um, din, din punctul de vedere al uh, recurgerii la subvenții foarte țintite ar fi foarte utilă pentru uh, un grad mai mare de incluziune a pieții muncii din Grecia. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare introductivă. Dau cuvântul doamnei Agnes Iungherius. Vă mulțumesc, îmi pare rău că am, nu, am fost, nu am putut să fiu prezentă la prima parte a intervenției dumneavoastră, am fost prezentă la, o, la reuniunea unei alte comisii. Mă întrebam dacă aveți uh, recomandări în legătură cu poziția din care ați uh, formulat aceste recomandări. Când vine vorba de reintroducerea dialogului social și de negocierea contractelor colective de muncă, aceste elemente se regăsesc pe, printre prioritățile actualului guvern elen Însă, din informațiile de care, pe care le dispunem noi, Fondul Monetar Internațional spune că nu își dorește revenirea la aceste uh, elemente, pentru că acest domeniu a fost unul din singurele domenii în care s-au făcut uh, cu adevărat reforme și considerați că se poate uh, renunța uh, sim, foarte simplu la, la aceste recomandări și care considerați că ar, ar, ar putea să ar putea să fie influența, contribuția Comisiei de Ocupare a Parlamentului European pentru a promova această, uh, aceste recomandări legate de elemente cheie ale, uh, unor, uh, ale unei economii de piață socială. O să luăm o întrebare și din partea doamnei Lambert. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Întrebarea mea se îndreaptă într-o direcție oarecum similară. Aș dori să vă întreb care considerați că ar fi consecințele dacă uh, aceste recomandări ar fi într-adevăr puse în aplicare, respectate? Considerați că respectarea acestor uh, recomandări ar consolida piața muncii, ar, i-ar permite să evolueze mai bine pe viitor sau nu. Și din punctul de vedere al capacității serviciilor uh, publice uh, pentru ocupare și a organismelor de arbitraj. Considerați că acestea sunt deja într-o au, au, au o formă deja perfectă sau este nevoie de măsuri suplimentare care să permită ca acestea să funcționeze cât mai uh, eficace. Deci de ce modificări ar fi nevoie pentru ca aceste organisme să obțină o pondere mai mare? Și apoi, tocmai am discutat despre sectorul confecțiilor textile, am discutat despre necesitatea consolidării capacităților uh, din partea sindicatelor care să aibă un, o poziție mai puternică în negocierea contractelor colective de muncă. Deci, știm cât de mult au, cât de, cât de mult au avut de uh, suferit uh, aceste instituții în ultimii ani și m-ar interesa foarte mult părerea dumneavoastră în legătură cu această posibilitate pentru a înțelege care sunt măsurile posibile, pentru că, din câte am înțeles eu, grupul din care faceți dumneavoastră are un rol consul- consultativ și se bucură de un sprijin important din partea mai multor instituții. Deci nu ați, grupul dumneavoastră nu a fost înființat pentru a veni cu recomandări uh, așteptate de unii. Domnul Fontulis are de asemenea o întrebare, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Cred că sunt singurul uh, eurodeputat Elen prezent, chiar, chiar dacă acest subiect este foarte important, discutăm despre schimbările de pe piața muncii din Grecia și aceste reforme pe care le-ați uh, listat aici, mă întreb, uh, vor crea noi locuri de muncă în Grecia, vor duce la creștere sau vor contribui la agravarea situației? În mod specific, uh, Punctul 4. Contractele pe termen scurt de timp care reprezenta o posibilitate ca perioadele de criză să poată fi depășite de, de întreprinderi. Mie mi se pare că în acest moment uh, întreprinderile deja profită, abuzează de normele pieței muncii, îi obligă pe lucrători să lucreze mai puține ore și până la urmă să primească un salariu redus. Și întotdeauna li, li se spune lucrătorilor, dacă nu vă place acest lucru, puteți să plecați, să vă găsiți un loc de muncă altundeva. Ceea ce afectează în mod negativ economiile și bunăstarea oamenilor în general. Am spus că nu ați căzut de acord în legătură cu salariul minim unii sunt convinși că tinerii ar trebui să câștige mai puțin. De ce? Poate tinerii uh, au nevoi chiar uh, mai mari, uh, au și ei, uh, au și ei uh, speranțe, vise și nimeni nu uh, lucrează doar uh, pentru a satisface un hobby. Contractele colective de muncă au fost o practică normală în Grecia timp de ani și ani de zile. Însă, acum lucrătorii nu mai au drepturi în acest domeniu. Și deseori alternativ, uh, soluțiile alternative nu funcționează, ele nu garantează salarii mai mari lucrătorilor și în momentul în care guvernul a fost instaurat, a declarat că uh, sprijină, îi apără pe lucrători, însă nu a reușit să creeze mai multe locuri de muncă. Din punctul de vedere al autorității de arbitraj, componența acestei autorități nu este perfectă și există o problemă legată de, de mutarea multor locuri de muncă din Grecia înspre alte țări europene. Vă mulțumesc. Nu sunteți singurul membru din Grecia, domnule Fontulis, și doamna Cuneva este alături de noi. O să vă dau și dumneavoastră cuvântul pentru a adresa o întrebare, după care o să dăm ocazia domnului Martin să răspundă acestor întrebări. Aveți cuvântul, doamnă Cuneva. Agapete Chirie Martins. Mulțumesc. Domnule Martins, mă bucur că vă aflați alături de noi în această dupămasă și Aș dori să exprim câteva preocupări în legătură cu acest proces. Care este valoarea adăugată a activității dumneavoastră? Adică, un grup de experți renumiți a lucrat la identificarea celor mai bune practici în Europa în ceea ce privește piața muncii și afect, aspectele de care v-ați ocupat afectează Grecia, dar nu numai. Practic, Uniunea Europeană impune Greciei un model pe care dorește să-l impună și în alte țări. Deci, trebuie să știm în ce măsură concluziile dumneavoastră sunt uh, sprijinite de experiența pe care ați câștigat-o, pentru că, bineînțeles, există și un punct de vedere minoritar în comitetul pe care îl uh, în care activați. Și chiar dacă procesul la care ați făcut referire mai devreme a produs aceste recomandări pe care le-ați menționat, chestiuni legate de negocierile colective se pot aplica în diverse state membre și de altfel, uh, Biroul Internațional al Muncii se ocupă deja de aceste aspecte. Ideea este că dacă 50% din lucrătorii dintr-un sector sprijină o anumită poziție, uh, pot vorbi în numele tuturor lucrătorilor din sectorul respectiv. Deci e vorba aici de partenerii sociali și arbitraj. Statul ar trebui să intervină doar dacă partenerii sociali nu reușesc să ajungă la un acord. Când vine vorba de concedierile în masă, ați spus că studii de la OCDE au arătat că aceste concedieri în masă nu fac să crească competitivitatea. În Grecia, au avut loc uh, concedieri în masă uh, pentru care s-au depus plângeri la tribunale. Credeți că astfel s-a ameliorat competitivitatea Uh, sectoarelor respective în legătură cu salariile minime. Una, din, unul, una dintre soluțiile pe care le propuneți care interesează mult dintre partenerii sociali este să rămânem la salariile minime pe care le avem în momentul de față. Um, care au fost reacțiile la propune, din Grecia la propunerile dumneavoastră? Mulțumesc! Deci, ați primit observații și întrebări din partea a patru colegi. Vă dau acum cuvântul pentru a le răspunde. Vă ascultăm cu atenție. Mulțumesc pentru întrebări. observațiile dumneavoastră reflectă discuțiile membrilui, membrilor grupului de, de pe parcursul acestor șase luni, dar poate aș putea începe cu ultima întrebare, care se referă la proces, la rezultate și reacțiile partenerilor sociali din Grecia și din alte state membre. Cred că Valoarea adăugată a muncii noastre poate fi una semnificativă. Adică am abordat aceste aspecte critice dintr-o perspectivă internațională. Am făcut eforturi pentru a ține cont de experiența din statele noastre membre, dar și de foarte multe studii, pentru a face recomandări care să fie cât mai utile Greciei pentru a avansa. Am, în primul rând, ne-am dat seama că o bună practică din anumite țări nu e neapărat o bun, practică bună în alte țări. Pentru că există aspecte specifice care se confruntă unele țări care au implicații majore asupra modului în care uh, se organizează piața muncii și instituțiile care um, activează în piața muncii în uh, țările respective. Deci a trebuit să ținem cont de condițiile specifice cu care se confruntă Grecia în momentul de față. Am încercat să ținem cont și de faptul că instituțiile de pe piața muncii fac obiectul unor interacțiuni semnificative, adică pot exista grupuri de caracteristici în ceea ce privește uh, procedurile de concediere colectivă, acțiunea colectivă, Um, negocierile colective sau serviciile publice. Deci acestea trebuie să fie văzute ca un tot și nu ca bucățele ale unui proces. Bineînțeles, nu e ușor, e nevoie, trebuie să cunoaștem foarte bine condițiile specifice din fiecare țară. În cazul Greciei, considerat că echilibrul între protecția forței de muncă dar și condițiile pentru a asigura mai multă flexibilitate în economie um, lasă loc de mai bine. Am identificat un domeniu pe care l-am menționat deja. E vorba de concedierile colective, în legătură cu care am uh, ajuns la concluzia că există diferențe semnificative între condițiile din Grecia și cele din marea majoritate a celorlalte state membre. Și am considerat, deci, că pentru viitor trebuie să se depășească ce, um, condițiile de autorizare administrativă a uh, concedierilor colective este o opțiune pe care guvernul trebuie să ia serios în uh, considerare pentru viitor. Apoi, restricționarea concedierilor colective ar putea avea un rol asupra restricțiilor legate de investițiile întreprinderilor și știm că economia elenă dorește să atragă investiții interne și mai ales din afara țării. Deci, modificarea acestor condiții ar putea fi un semnal important pentru a promova investițiile, pentru a stimula um, ocuparea sau crearea de locuri de uh, muncă. În ceea ce privește provocările cu care se confruntă economia elena, acestea sunt foarte complexe și nu se datorează în mod exclusiv sau în măsură foarte mare de dimensiunea legată de piața muncii. Există multe alte probleme legate de, de piața de desfacere a produselor, eh, care se datorează unor evenimente din ultimii doi ani care vor avea consecințe mult mai mari uh, asupra provocărilor cu care se confruntă în momentul de față economia greacă și piața muncii din această țară. Dar oricum noi considerăm că trebuie, ar trebui să se aplice anumite din recomandările noastre și uh, e nevoie de dezbateri suplimentare în, în legătură cu anumite aspecte care azi nu fac uh, obiectul unui consens pentru a se obține rezultate mai bune în economia greacă și pe piața muncii din Grecia. Pentru a răspunde acum uh, cele de-a treia întrebări, întrebării domnului Funtulis. Într-adevăr, Ați spus multe întrebări foarte importante, nu știu dacă voi putea răspunde la toate. O întrebare specifică pe care mi-ați spus-o este în ce măsură e bine ca lucrătorii mai tineri să beneficieze de un salariu minim mai mic. Noi considerăm că oricine, indiferent de vârstă sau de alte elemente, ă, trebuie tratat la fel, o chestiune legată de stabilirea salariului minim este faptul că poate să existe o corelație între vârstă și experiența pe piața muncii, de exemplu, și productivitate. Dacă angajatorii iau decizii legate de ocupare, dacă fac o comparație între productivitatea posibilă a unui lucrător și salariul uh, dat lucrătorului respectiv, există tendința de a nu uh, de, de, de, uh, există tendința dacă, dacă există un salariu minim egal pentru toți lucrătorii, să nu fie angajați lucrătorii tineri. Lucrătorii tineri nu au, uh, nu au calificări echivalente cu cei mai în vârstă. Și dacă salariul minim este stabilit în funcție de productivitate. Dacă salariul este prea ridicat față de productivitatea sperată, impactul negativ este un nivel de ocupare mai scăzut în rândul tinerilor sau un nivel de șomaj mai ridicat în rândul tinerilor. Știm că în Grecia șomajul tinerilor este foarte ridicat, în momentul de față în jur de 40%. Iată în care au fost concluziile unora dintre membrii grupurilor. Alții au considerat că e nevoie de altă abordare, că trebuie redus salariul minim, că trebuie scurtată perioada în care se poate plăti un salariu minim mai mic anumitor grupuri de persoane de pe piața muncii. S-a pus o întrebare și în legătură cu acordurile colective și în ce măsură s-au aplicat acestea, în ce măsură au jucat un rol important în facilitarea dialogului social. Punctele de vedere ale membrilor grupului au fost foarte diferite în legătură cu acest uh, subiect. Toți membrii au spus că acordurile colective pot avea, pot fi importante, o chestiune care, în legătură cu care anumiți membrii grupului au exprimat uh, preocupări a fost uh, reprezentativitatea. O mare parte din uh, forța de muncă din Grecia nu este membră de sindicat. O parte semnificativă din firme din țară nu sunt afiliate la as asociații de angajatori din, cauza, din anumite cauze, cum ar fi dimensiunea mică a majorității firmelor din Grecia, deci, aceasta este într-adevăr o provocare. Deci, în ce măsură acordurile colective, uh, care poate nu sunt foarte reprezentative sau nu reprezintă foarte multe firme, sunt reprezentative în ceea ce privește ajustările de pe piața muncii din Grecia. Bineînțeles, Grecia a câștigat experiență în ultimii ani în ceea ce privește crearea unui nou model de reprezentare a forței de muncă așa numitele asociații de persoane care au avut succes, mai ales în ceea ce privește creșterea lor ca dimensiuni, în ciuda unor condiții destul de stricte de reprezentativitate, de exemplu, pentru ca o asociație de persoană să poată să încheie un acord um, cu angajatorii, cel puțin 3 5 din forța de muncă a firmei respective trebuie să facă parte din această asociație de persoane. Deci este un model nou, criticat, de unii actori uh, implicați, mai ales de sindicate, dar care a jucat poate un rol, uh, a creat poate mai mult dinamism în uh, acordurile colective, da, chiar dacă a luat o formă diferită de cea din trecut, deci de cea dinainte de 2011. Mm. Ceea ce privește întrebarea doamnei Lamberts. Aceasta s-a referit la consecințele pune în aplicare potențiala recomandărilor Avem încrederea că aceste recomandări pot juca un rol important în ceea ce privește ameliorarea anumitor indicatori de pe piața muncii, dar suntem conștienți că problemele sunt și mai complexe și piața muncii este doar o parte sau este doar o dimensiune a economiei uh, elene. S-au făcut observații specifice în legătură cu rolul uh, uh, funcționarilor și rolul arbitrării din partea statului, dar și chestiuni legate de capacitate. Am avut ocazia să vizitez sediul um, biroului public de ocupare și mulțumesc guvernului grec că mi-a permis acest lucru. Am uh, putut să văd modul în care s-a ameliorat activitatea acestuia. Cred că s-au făcut progrese majore în acest domeniu în ultimii ani. Cred că acest serviciu public de ocupare devine o organizație capabilă să ajute în mod eficient pe șomeri, dar în același timp Cred că se mai pot, că activitatea sa se poate ameliora în continuare. Așa cum s-a spus în raport, cred că se pot face eforturi suplimentare în monitorizarea procesului de căutare a unui loc de muncă în ceea ce privește designul de noi politici de piețe, inclusiv de subvenții, în ceea ce privește subvențiile. Toate acestea pot juca un rol important și consecvent cu Uh, recomandările recente ale Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește sprijinul oferit persoanelor, mai ales șomerilor pe termen lung. Deci, cred că s-au făcut anumite progrese. Uh, bineînțeles, unele state membre au uh, investit mult în serviciile lor publice de ocupare în ultimii ani și Datele arată că, într-adevăr, rata ocupării crește în urma acestor investiții și cazul Regatului Unit sau Germaniei sunt uh, cazuri interesante, cred, că, pentru că reflectă acest fenomen. pentru a defini bune practici în domeniu. Pentru a veni acum la prima întrebare care mi-a fost adresată, fost întrebare legată de potențialul recomandărilor și rolul dialogului social și reintroducerea lui în Grecia, despre dimensiunea strategică al recomandărilor făcute. Cred că am înțeles întrebarea. Este una interesantă, importantă. Noi, experții, ne-am concentrat pe uh, experiența noastră, pe am dezbătut și am făcut anumite recomandări. Am recomandări din punctul de vedere al uh, unor uh, teorii. Uh, din, dintr-un punct de vedere teoretic, noi nu suntem implicați în luarea de decizii. Dar în ultimii doi ani, cred că aceste recomandări teoretice ajung mai ușor în domeniul practic și consecințele cred că sunt pozitive. Aceste recomandări au fost primite bine de partenerii sociali. Chestiuni legate de reintroducerea anumitor mecanisme inclusiv în unor criterii stricte de reprezentativitate. Acestea au fost bine primite. După cum știți, aceste practici au fost suspendate complet în Grecia din 2012 încoace. Deci asta ar fi o schimbare importantă. Poate partenerii sociali ar fi dorit să aibă un cuvânt mai important de spus în ceea ce privește salariul minim după cum am spus, nu a existat un consens în cadrul grupului în legătură cu acest aspect. Unii au considerat că acesta trebuie să fie responsabilitatea exclusivă a guvernului, deci pentru a internaliza mai bine efectele negative posibile ale stabilirii unui, ridic, unui uh, salariu minim uh, foarte ridicat. A fost un subiect care a iscat multe discuții. Provocarea este să găsească nivelul cel mai potrivit al salariului minim. Dacă crește salariul minim prea mult, efectele pe piața muncii pot fi negative. Deci, întrebarea este care este actorul cel mai uh, care are dreptul sau care este cel mai recomandat pentru a stabili salariul minim, uh, pentru a minimiza efectele negative potențiale, pentru, a se, pentru ca șomajul să nu crească prea mult. În încheiere pot spune că eu cred că aceste recomandări pot fi destul de importante, nu doar pentru Grecia, de altfel pot fi utile și în alte dezbateri ale unor ajutori potențiale uh, pe piața muncii din alte țări. Cred că întotdeauna se poate învăța din uh, bunele practici și pentru a ne compara mm, instituțiile din statul nostru membru cu cele din alte țări, pentru a stabili uh, care sunt uh, cele mai bune practici. Uh, este un exercițiu, cred, foarte interesant și foarte util pentru a modifica politici. Deci, pentru membrul grup, membrul grupului a fost o excelentă oportunitate. Uh, ne-am bucurat că am putut să fim implicați în acest proces și am trimis recomandările Guvernului grec și Comisiei Europene pentru a ține cont de ele în măsura în care consideră că este necesar sau potrivit. I... Mulțumesc. Cred că doamna Cuneva a mai avut o întrebare suplimentară, vă rog. Da, să ευχαριστώ πολύ. Έχω μπερδευτεί. Από τη μία λέτε πως κάτι που μπορεί να είναι Mulțumesc, doamna președinte. Sunt un pic încurcată, pentru că noastră pe de o parte propuneți ceva care ar putea fi pozitiv pentru o anumită țară, dar spuneți în același timp că soluția respectivă s-ar putea să fie negativă pentru altă țară. În Grecia, disponibilizările colective se fac în mod foarte diferit de ceea ce se face în alte țări și noastră ne spuneți că asta trebuie să se schimbe. Iar noastră ne spuneți că în cazul Greciei, concedierile colective nu contribuie la îmbunătățirea economiei. Apoi atunci nu mai pricep nimic. Care e argumentul? And Madam Jungerius, you also have. Yeah, also had a, a follow-up. Doamna Jungerius, da, mai am și o întrebare de follow-up. Tot pe tema strategiei. Grupul de experți a fost înființat după critici din diferite direcții despre faptul că Troica în Grecia încerca doar să vadă care sunt efectele bugetare ale programelor. Ideea este acum să venim cu bune practici pentru a permite guvernului elen să se descurce, dar asta poate fi văzut poate ca și o metodă de a spune, da, ne pare rău că introducem niște programe atât de dure în economia dumneavoastră și că aducem atingere modelului social. Acum, dacă dumneavoastră spuneți că în fond guvernul grece este cel care trebuie să hotărască ce va face plecând de la propunerea noastră, atunci eu mă întreb, oare chiar așa e oare nu cumva partenerii pe vechi numiți Troica sunt cei care vin cu răspunsuri preluate din raportul dumneavoastră? Pentru că dacă e să ne bizim doar pe guvernul Elen, ei ar fi în favoarea propunerilor dumneavoastră, ori în realitate Grecia e în continuare o țară cu sub uh, programe, cu programe Vreau să vă spun că mi-aduc aminte când am, acum două săptămâni, trei săptămâni, când am vizitat Bangladesh, am avut o conferință, o lecție din partea guvernului din Bangladesh pentru faptul că nu respectă uh, cerințele Organizației Internaționale a Muncii și convențiile acestei organizații. Și iată că aici, în propria noastră Europa, zonă euro, Uniune Europeană, avem un guvern și încerc să văd care este calea de urmat cu propunerea dumneavoastră, pentru că asta a spus că e la latitudinea guvernului Elen. Și, sincer, nu prea mă mulțumește această evaluare. Doamna președinte, mulțumesc și am să dau cuvântul și domnului Țarianopoulos. Mulțumesc, doamna președinte. Dumneavoastră faceți parte din comisia aceasta de experți din grupul acesta de experți, care trebuie să vină cu bune practici din Uniunea Europeană și care trebuie să se asigure că se îndeplinesc și cerințele Organizației Internaționale a Muncii. Eu vă cred, dar reducerea salariului mediu în Grecia s-a făcut cam un, cu un procent de 40% în ultimii ani. Și mai mult decât atât, concedierile au fost uh, foarte numeroase. Există un milion de cetățeni care în ultimele 8 luni au mai și primit un salariu, în timp ce de fapt ei lucrează. Și raportul grupului de experți în ceea ce privește condițiile de lucru, prevede atât de multe excepții și derogări comparativ cu condițiile normale de lucru despre felul în care se pot reduce salariile pentru a ușura viața întreprinderilor, că în fond, până la urmă, nu mai avem niciun fel de sistem autentic de convenții colective de lucru. Și dacă o întreprindere are niște dificultăți uh, într-o anumită perioadă, bun, reduce salariile. Face ce vrea ori, în ceea ce privește raportul Comitetului de Experți, noi vorbim de salariu minim, sub salariul minim, deci un fel de sub salariu minim. Adică tinerii care au mai puțin de 25 de ani ar putea să primească acest sub salariu minim. Dar acum se spune că acesta ar putea fi utilizat pentru toți cei care nu au niciun fel de experiență. Cineva care are 30-40 de ani, nu are experiență în domeniul respectiv pentru care este angajat, atunci are 40 de ani, are experiență într-un alt post, într-un alt domeniu și până la urmă primește un salariu de ca și un tânăr fără niciun fel de experiență. Acum, ceva vreme, guvernul elen a liberalizat total activitatea întreprinderilor pentru munca temporară, cu contracte limitate în timp. Deci, acum prețul pentru astfel de contracte este unul derizoriu. Și există întreprinderi care au astfel de contracte și folosesc această, acest subterfugiu pentru a avea la îndemână lucrători la niște prețuri minime. Și știți că există foarte multă violență din această cauză. Chiar s-a ajuns la crime. Așa că trebuie să vedem cum evoluează diferitele sectoare economice în Grecia. Anumite sectoare sunt întărite, altele sunt defavorizate. Și clar că vor exista foarte multe concedieri, disponibilizări. Dacă noastră vreți să facilitați, să ușurați disponibilizarea zeci de mii de oameni cu niște costuri minime pentru a încuraja astfel în mod indirect anumite alte sectoare de activitate, e bine, în final vom avea niște salarii de mizerie de 200-300 de euro pentru lucrători. Și mai mult decât atât, Europa face presiuni ca salariul minim din Grecia să scadă, deși în continuare unul foarte scăzut. Da, știu că domnul Frontulis e pe listă, însă o să mai uh, primim mai întâi niște răspunsuri față de întrebările de, deja puse. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Prima întrebare, da, într-adevăr, se refera la contractele colective de lucru și concedierea și relațiile cu ocuparea. Da, știu că există foarte multe studii și din partea OCDE care au examinat relația ce există între aceste chestiuni. Cum înțeleg eu aceste studii? Ei bine, în momentul în care încercăm să vedem care sunt efectele în materie de șomaj sau de ocupare, o flexibilitate sporită în materie de concediere nu sunt în mod direct legate de rata de ocupare într-un fel sau altul. Ideea este că ă, dacă se reduc anumite restricții în materie de concediere, Asta, cu siguranță, s-ar putea să ducă la o sporire a numărului de concedieri, dar în același timp s-ar putea să ducă indirect și la sporirea numărului de angajări. Deci e clar că examinarea acestui subiect trebuie să se facă într-un context de piață uh, a muncii, un context dinamic, o perspectivă dinamică, pentru că, da, unii sunt concediați, dar alții sunt angajați. Și evident, economia și piața muncii sunt uh, mișcătoare, sunt supuse unor dinamici și în acest sens, din această perspectivă, uh, într-un caz specific, legătura care există între prevederi referitor la concedieri individuale sau colective și rata șomajului, e bine, trebuie să țină seama și de aceste forțe pe care pot duce la efecte pozitive în materie de angajări. Pentru că dacă oamenii recâștigă încrederea, da, pot să angajeze oameni. Dacă recâștigă productivitate, atunci pot să angajeze oameni. Acum, dacă e să ne uităm la legătura care există între aceste prevederi referitoare la concedieri și rata șomajului pe termen lung, deci nu pe termen mijlociu sau pe termen scurt, e bine, rezultatele pe care le-am constatat noi și care și de altfel au fost publicate și de către OCDE demonstrează că există un efect pozitiv uh, în materie de ocupare pe termen lung, ceea ce înseamnă că în acele țări în care protecția este mai puțin restrictivă, ceea ce tindem să observăm este că există rate mai reduse pe termen lung de șomaj. Deci e mai simplu să găsești un loc de muncă, deși efectul potențial al concedierii ar putea fi mai mare. Dar toate aceste lucruri trebuie ponderate și e clar că situațiile pot fi diferite de la o țară la alta, putem dezbate, dar există anumite semne pozitive în ceea ce privește regulile de angajare care pot să fie mai flexibile și care să ducă la o rată de ocupare mai ridicată. Pot fi exista anumite stimulente, pot exista anumite metode, spre exemplu uh, angajarea unor oameni care sunt în șomaj și așa mai departe. Apoi o a doua întrebare se referea la strategia sau relația care există între guvernul elen și Troică. În ce măsură această strategie va induce reforme structurale sau măsuri structurale? Cred că azi e un subiect foarte interesant Și însă v-aș ruga să înțelegeți că uh, eu fac parte dintr-un grup de experți care a fost uh, solicitat să vină cu recomandări pe piața aceasta a muncii, deci nu pot să vin cu alte tipuri de recomandări. Pentru că ar fi uh, poate păreri personale și nu neapărat ar oglindi uh, avizul general al grupului nostru de experți tare clar sunt de acord că e vorba de un subiect important uh, pe viitor, în funcție de recomandările pe care le facem noi. Și o ultimă întrebare se referea la provocările cu care se confruntă economia elenă și piața muncii uh, din Grecia. Da, sunt conștient de îngrijorările masive care există, având în vedere rata de șomaș foarte ridicată și așa cum am spus și mai devreme, cred că există provocări care sunt dincolo de piața muncii. Dar m-aș întoarce la un alt aspect evocat mai devreme și anume că există loc și de mai bine din perspectiva aceasta bunelor practici în anumite segmente și instituții ale pieței muncii pe care eu le consider și pe care noi față de care am făcut recomandări chiar dacă aceasta nu reprezintă un răspuns de plin față de provocările cu care se confruntă Grecia. Dar anumite măsuri țintite, bine organizate, anumite reforme și există dovezi în acest sens uh, referitor la aceste bune practici, bine, acestea pot veni cu o contribuție importantă pentru a reduce șomajul și pentru a relansa creșterea. Și e clar că au existat foarte multe provocări care datau din punct de vedere istoric, s-au acumulat în timp, dar cred că astfel de măsuri pot avea un rol important. Un alt argument ar putea fi, bun, ce fel de reforme? Reforme care poate ar putea fi mai bine acceptate în vremuri de relansare economică și nu în vremuri de criză și ar putea da roade mai bune atunci și poate că uh, astfel de reforme ar duce uh, la un moment dat la niște consecințe inevitabile și anume că oricum va fi nevoie de modificări și de adaptări care trebuie operate mai devreme sau mai târziu. Thank you, Mr. Fontoulis. Mulțumesc, domnul Fontoulis. Da, mulțumesc, doamna președinte. După cum spuneam, angajatorii exploatează, profită de această situație. Și, în teorie, ă, sunt angajați oamenii pentru o jumătate de zi sau cu jumătate de normă și, în fond, lucrează în normă întreagă. Și pot să vă spun că această situație nu mai poate continua. Well, that was not question, I believe. Da, mulțumesc, până doamna președinte. Cred că asta nu era o întrebare, așa că vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și răspunsurile dumneavoastră. Cu siguranță vom avea ocazia să ne revedem. Pentru că, da, știm că sunt oameni care au rămas alături de Grecia încercând să găsească soluții și oricum membrii Comisiei noastre pentru ocupare și afaceri sociale avem un angajament clar în acest sens. Știu că există activități uh, în diferite alte grupuri politice, chiar și în grupul meu, uh, grupul socialist și democrat, pentru a veni cu propuneri a venit momentul să găsim căi noi pentru Grecia. Spre exemplu, ideea de a avea un sistem de uh, uh contracte colective de muncă care să fie foarte puternic, așa cum a spus și în introducere. Uh, noi căi și metode care să nu dea impresia că o să dureze decenii până când se va uh, recâștiga un nivel decent de trai în Grecia. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și oricum uh, sunt convinsă că o să ne vom întoarce la acest subiect, uh, acesta va mai figura pe agenda noastră de lucru. Mulțumim! Ceea ce înseamnă că astăzi ședința noastră s-a încheiat, următoarea ședință va avea loc în data de 8 decembrie, o zi întreagă de uh, întâlnire. Și vă mulțumesc tuturor pentru participarea de astăzi. Ne vom revedea cât de curând.